Welcome you. Întâi și întâi aș dori să vă urez bun venit acum după vară la prima ședință a Comisiei pentru Ocupare. Sper că ați avut o vară minunată. Pentru, în ceea ce mă privește, cel puțin, nicio vară nu este suficient de lungă, dar să vedem cum ne descurcăm de acum încolo. În primul și în primul rând, putem adopta ordinea de zi fără modificări I wanna announce you a good message. Aș dori să vă dau o veste bună. Astăzi sunt disponibile pentru interpretare toate limbile din profilul lingvistic al comisiei noastre. Dacă nu sunt comentarii sau remarci, putem adopta și procesul verbal al ultimei întâlniri. Și ajungem astfel la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020, toate secțiunile. Eu sunt raportorul. Prin urmare, aș dori să vă fac o scurtă introducere cu privire la proiectul de aviz pe care l-am redactat. Am subliniat cât de importantă este prioritizarea politicilor de angajare și sociale, precum și utilizarea fondurilor. Sunt profund convinsă că ar trebui să începem să măsurăm rezultatele decât uh, spre deosebire de outputuri. Pentru că numai așa vom putea vedea cât de eficient sunt utilizate aceste fonduri. În proiectul meu de aviz, de asemenea, mai menționez și marile provocări care ne așteaptă, și anume îmbătrânirea populației europene. Sunt și alte schimbări demografice la orizont. De aceea am menționat câteva dintre prioritățile pe care le-am identificat eu, și anume incluziunea socială a celor excluși, și anume persoanele cu dizabilități, comunități excluse, de exemplu romii în anumite țări, și persoanele în vârstă. Vom ajunge la un punct în care pur și simplu nu ne vom permite luxul de a exclude de pe piața, piața forței de muncă uh, pe niciunul dintre oamenii din aceste comunități, pentru că avem nevoie de ei în uh, locuri de muncă. Cam atât am avut eu de spus despre proiectul meu de aviz și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. Pentru PP, domnul Tomaș Zdehovski, pentru S și D, Brando Benifei, pentru Renew, dom doamna Iana Tom și pentru Verzi, doamna Catherine Langens Langensipen. ID nu au numit un raportor din umbră, dacă nu mă înșel, cel puțin nu încă, și de la ECR sunt eu. Domnul Zdehovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. A říci vám, že vám gratuluju k tomu. În primul rând aș dori să vă felicit Aș vrea să vă felicit pentru că veți uh, avea astăzi primul vot al avizului dumneavoastră în Parlamentul European, deci o zi mare pentru dumneavoastră și sper să putem sărbători după aceasta. Mi-aduc aminte foarte exact, mie mi s-a întâmplat acum 5 ani pentru prima dată, e un uh, start foarte bun. Apoi aș dori să vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă, pentru buna cooperare, am lucrat foarte bine împreună în echipă, ceea ce mi-arată că, iată, vedem în Parlamentul European un nou stil de lucru. Un stil care nu uh, se mai bazează doar pe majorități, ci este legat de discuții și reflexii. Mă bucur că avizul atinge toate domeniile importante. Mi se pare important ca aceste fonduri să fie folosite eficient. Nu dorim să susținem programe inutile, fără rezultate clare. Trebuie să ne concentrăm pe domenii concrete, pe fonduri concrete. ESF, de exemplu, EGF și altele. Acestea aduc rezultate concrete, ajută grupurile defavorizate și de aceea ar trebui să insistăm pe ele. Încă un aspect. Trebuie să vorbim despre automatizare, să ținem cont de modificările în procesul de muncă. Proiectele pilot și măsurile sunt și ele foarte importante. Reprezintă un instrument important pentru etape noi în domeniul ocupării forței de muncă. Consider că aceste aspecte sunt foarte importante, de aceea le subliniez și sunt foarte convins că planul financiar ne va ajuta în atingerea obiectivelor noastre. Mulțumesc! Continuăm cu SND. În locul domnului Brando Benife va fi doamna Holmes. Vă rog! Sí, muchas gracias. Eh, Mulțumesc foarte mult! Am un text în italiană de la domnul Benifei și dacă nu vă supărați am să-i dau citere în această limbă ca să vedem cu toții. Noi dorim să-i mulțumim președinției pentru faptul că a mm, ridicat în acest domeniu, în acest raport, chestiuni care țin de ocupare în ceea ce privește proiect, proiectul de buget pentru anul viitor. Ne-am prezentat câteva, din, câteva amendamente din partea grupului S și D Vom vota în curând pe aceste amendamente. Noi considerăm că este important să subliniem faptul că contribuția unor programe precum ESF, EI, EGF, EASI, deci toate aceste fonduri și toate aceste măsuri pentru a combate uh, sărăcia și uh, excluziunea socială sunt importante. Pentru toate aceste programe este crucial să ne asigurăm că putem face față provocărilor curente. De asemenea, este esențial să monitorizăm utilizarea banilor contribuabililor, să ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți în mod eficient. Trebuie să respectăm cele mai înalte standarde de transparență în ceea ce privește gestiunea financiară a acestor fonduri. Este important să continuăm să investim în uh, rezolvarea problemei șomajului tinerilor și de asemenea să investim în dezvoltarea de competențe și aptitudini în rândul tinerilor. Alături de colegul nostru Brando Benifei, noi am propus o creștere ambițioasă a fonduri, de fonduri pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. Instrumentele acestea sunt utilizate pentru țările care se confruntă cu o rată mare a șomajului. Cifrele propuse de comisie nu sunt suficiente. Avem nevoie de 600 de milioane de euro și sperăm că și colegii din celelalte grupuri politice sunt dispuși să ne sprijine cererea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru Renew Europe ar fi doamna Iana Tom. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Tom, ca să vă corectez pronunția și... Dar nu aveți de unde să știți. Președinta, am să pronunț corect de acum încolo numele tuturor. Doamna Tom. Da, știu, toată lumea o să pronunțe Tom, nu Tom. Nu mai am foarte multe de adăugat. Mă bucură faptul că ați mers în direcția în care ați mers cu acest text și sunt de acord cu abordarea pe care ați uh, avut-o. Trebuie să includem toate grupurilor, trebuie să includem toate grupurile excluse, indiferent că e vorba de grupuri naționale, lingvistice, LGBT, uh, etc., grupuri de vârstă, dar trebuie să avem foarte mare grijă. Am fost 5 ani în această comisie și de foarte multe ori am avut un consens întotdeauna, dar în momentul în care trebuie să, ținem seama, să se țină seama de avizele noastre, nu este, nu e atât de ușor. De aceea le-aș cere colegilor să aplice presiune asupra colegilor noștri din diversele uh, Uh, comisii uh, parlamentare în așa fel încât să ne asigurăm că ceea ce discutăm noi aici la Comisia noastră pentru ocupare să ajungă totuși în textul final, în așa fel încât să ajutăm pe cetățenii europeni. Nu vreau să demotivez pe nimeni, dar vreau să spun că uneori rezultatul la noi în comisie am avut un rezultat minunat, dar apoi la bugetul efectiv, la vot, apărea minus la amendamentele noastre și rezultatele au fost pe măsură. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Și Aștept cu mare interes să cooperăm și cred cu adevărat că putem să facem lucrurile mai bine. Mulțumesc! Doamnă Tom, în ceea ce mă privește, vă promit că uh, îmi voi da silință și acum sper că v-am pronunțat corect numele. Da, bine, mulțumesc. Trecem astfel la verzi. Doamna Langensiepen. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr Bună dimineața, dragi colegi, stimată doamnă președinte. Câteva cuvinte și din partea mea și a verzilor. Mă bucur că vom avea o cooperare constructivă, bună. Suntem un, o comisie a solidarității. Am lucrat din greu pentru o Europa socială, am luptat pentru aceasta și acest lucru ar trebui să se regăsească aici în comisia noastră. Pentru proiecte sociale este nevoie de bani, da. Astăzi se decide, se supune la vot, apoi în um, Comisia de Buget, de asemenea, toate acestea pentru că fără bani nu putem uh, transforma astfel de proiecte importante. Așa cum vedeți pe lista de vot, pentru noi importantă este să combatem șomajul în rândul tinerilor, mai ales în Europa de Sud. Mulți tineri au fost uh, loviți de criza economică și financiară de acum 10 ani și nu e normal, nu trebuie să mai întâmple niciodată să lăsăm generații întregi pe cont propriu. Să nu uităm că mai există și mulți refugiați care încearcă să se integreze în diferite state membre care din diferite motive nu se pot întoarce în patriile lor și trebuie ajutați acolo în țările unde au uh, căutat protecție. Trebuie să poată lucra pentru a-și uh, construi o viață. Avem și persoanele cu dizabilități, un alt subiect important. Și apoi, mm, așa numitele minorități, dar mie nu prea place cuvânt, termenul acesta. Sper că în anii următori vom uh, lucra bine împreună și vă mulțumesc încă de pe acum. Mulțumesc! Now let me give... Acum aș dori să îi dau cuvântul comisiei de la DG Ample. Ana, îmi cer scuze, am uitat. Trecem la GUE. Doamna Sandra Pereira. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru faptul că s-a arătat și îngrijorată de reducerile pe care le propune Consiliul. Noi considerăm că toate fondurile pe care le-a menționat doamna raportor, ESF, EA, FADG, FASI și mai departe, toate aceste fonduri au un rol crucial de jucat în momentul în care vine vorba de reducerea consecințelor negative ale proiectului, de, proiectului european asupra categoriilor celor mai defavorizate. Obiectivul raportului este acela de a consolida liniile bugetare, bugetare pentru aceste fonduri pe care le menționăm. Noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să își investească bugetul în acele domenii unde se pot crea salarii decente, locuri de muncă decente și stabile, în acele domenii unde se poate lupta împotriva sărăciei și inegalității sociale. În plus, în 2000, 2020 este ultimul an din CFM-ul actual. Și de aceea noi avem propuneri pentru a îmbunătăți rata de executabilitate a fondurilor și programelor europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Pereira. Acum dau cuvântul comisiei de la DG Ample. Va lua cuvântul doamna Brigitte Verlai. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În numele comisiei, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Ocupare pentru acest aviz. Consider că el sprijină politica noastră în favoarea angajării și incluziunii sociale. Noi suntem complet de acord cu analiza pe care ați realizat-o vis-a-vis de provocările cu care ne confruntăm și nevoia de a sprijini fondurile uh, în limitele țintelor pe care le-am, ni le-am propus pentru 2020. După cum am spus și dumneavoastră, pentru angajare suntem uh, pe calea cea bună, însă pentru riscul de sărăcie nu, suntem, nu stăm chiar atât de bine cu uh, rezultatele scontate. Împărtășesc și obiectivul dumneavoastră de a ne concentra pe rezultate. La comisie avem această inițiativă de a ne concentra în bugetul nostru pe rezultate. Este un efort continuu Este mai dificil însă să evaluăm rezultatele concrete versus output-uri, dar încercăm să facem uh, lucrurile mai bine în următorul CFM. Vă mulțumim foarte mult pentru avizul dumneavoastră, care ne sprijină foarte mult în eforturile noastre. Mai avem un aspect de menționat, mai ales în ceea ce privește inițiativa de angajare pentru tineret, ei. Și noi suntem de acord cu analiza pe care ați făcut-o cum că șomajul tinerilor este în continuare o problemă foarte mare în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, pentru ei și pentru restul fondurilor, uh, vreau să vă spun că um, Comisia a făcut o analiză foarte uh, Uh, aprofundată și uh, propunerea noastră corespund nevoilor și capacităților statelor membre. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră, autoritatea bugetară, să faceți și dumneavoastră o evaluare. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, uh, Comisie. Aș dori să vă spun care este calendarul, care sunt termenele pentru amendamente. 5 septembrie, la prânz, ora 12. Votul va avea loc pe 24 septembrie. Am dreptate? Da. Acum vom trece la vot. În primul rând vom vota prin ridicarea mâinii. But everybody should. Dar toată lumea ar trebui să aibă și cartela de vot. Just to verify ca să putem verifica. Da? Bun. Începem cu amendamentul 5650. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. 1. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se respinge. Check. So the vote is over. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. 5653, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. 5, 6, 5, 4. Cine pentru? Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. 5, 6, 5, 5. Votăm electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. Okay. So the amendment of uh, five. 5, 6, 5, 7 e caduc, nu-l mai votăm. Și ar urma 5, 6, 5, 8, care a fost retras. Amendamentul 5, 6, 5, 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5-6-6-0 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5-6-6-1 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5662. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 5663 pentru potrivă, țineri se adoptă 5, 6, 6, 4. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5, 6, 6, 5 cade. 5, 6, 6, 6. Cine e pentru? Pentru. Nu? Da, cer scuze, spune doamna președinte, cade cel anterior. Deci să dăm la 5, 6, 6, 7. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. Cinci, șase, șase, opt. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Cinci, șase, șase, nouă, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Verificăm, bine. Deschidem votul. Toată lumea a votat. Închidem votul. Respins. Avem o problemă tehnică? Nu? Doriți să repetăm votul? Bine, nu am repetat. Deschid votul. Mi se spune că nu e posibil, îmi pare rău. The amendment of 5607. Următorul amendament. 5670 plus 71. Cine pentru? Potriva. Abțineri. Se adoptă. Următorul 572. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5673. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5, 6, 7, 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5, 6, 7, 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Cinci, șase, șapte, șase. Cine e pentru? împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 5, 6, 7, 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5, 6, 7, 8 pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Ajungem la 5, 6, 8, 6. Voi uh, citi corigentumul GUE la 5686 și sună așa. Proiectul propus va fi implementat într-o astfel de manieră încât să nu se suprapună cu activități um, în desfășurare și va ajuta pentru pregătirea evaluării de impact pentru viitoarea inițiativă cu privire la salariile minime. Pe baza informațiilor la, la, care sunt la dispoziția noastră, acest proiect ar putea aduce o valoare adăugată și fi complementar la activitatea existentă în cadrul inițiativei evaluând dezvoltări în aceste instituții ale salariilor minime. Obiectivul fiind să îmbunătățim uh, textul comisiei. Supunem așadar la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, 6, 8, 4. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 5, 6, 8, 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Verificăm. Deschidem așadar votul. A votat toată lumea? Am încheiat votarea. Respins. 5, 6, 9, 0 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Cinci, șase, cine pentru, împotriva, abțineri. Respins. Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Cinci, șase, opt, șapte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschid votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. Cinci, șase, opt, opt. Cred că ați primit cu toții corigendumul. E prea lung ca să-l citesc acum, dar știți cu toții despre ce e vorba. Ideea este de asemenea să se îmbunătățească propunerea comisiei. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă? 5, 6, 8, 9. Cine e pentru? Împotriva. Obțineri. Verificăm. Deschidem votul. A votat toată lumea. Am încheiat votarea. Se adoptă. 5, 6, 8, 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Deschid votul. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. 5, 6, 8, 0. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Cinci, șase, nouă, unu. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Verificăm. Vot electronic. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. cinci șase, opt cinci Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5, 6, 7, 9. Cine e pentru? Potriva? Abțineri? Se adoptă. 5, 6, 9, 4. Cine e pentru? Potriva? Abțineri? Respins. Și cred că asta ar cam fi tot. Trecem la angajare și politici sociale ale zonei euro. Doamna Iana Tom este raportor. Doamna Tom, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc că v-ați adus aminte de numele meu. Mă bucur mult. Aș dori să mulțumesc secretariatului și consilierilor pentru această susținere. Nu am avut mult timp la dispoziție, dar iată că lucrurile au uh, ieșit bine. Situația pe piața muncii se îmbunătățește de Europa, însă există câteva îngrijorări. Există diferențe mari între statele membre, nu s au îmbunătățit situația, diferența între bărbați și femei din punct de vedere al angajării, persistă șomajul, există lipsă de calificare și calificări nepotrivite, riscul sărăciei continuă și am încercat să ne referim la aceste aspecte în textul nostru. Situația economică e bună și de aceea ar fi bine să ne ocupăm de probleme acum. Una din problemele principale în ceea ce privește recomandările de țară a fost uh, șocant să constatăm această tendință de neimplementare a acestor recomandări. Acum câțiva ani, în ceea ce privește recomandările, 70% erau adoptate, dar anul trecut doar 39 au fost adoptate cea mai scăzută valoare înregistrată. Avem uh, instrumente utile pentru statele membre care să le ajute să contribuie la aceste îmbunătățiri, care ajută apoi și Uniunea Europeană în ansamblu. E important ca Comisia să pună presiune asupra statelor membre să implementeze astfel de recomandări. Doamna președinte, întrerupe. Îmi cer scuze, doamna, doamna Tom Interpreții vă cer să vorbiți un pic mai rar. Mulțumesc! Este așadar important ca Comisia să pună presiune asupra statelor membre și aceasta să uh, implementeze aceste recomandări, altfel exercițiul este unul inutil. Inegalitățile vor continua să existe, nu doar cele de gen, ci și excluderea persoanelor cu dizabilități. Comisia și statele membre trebuie să trateze aceste probleme, să îmbunătățească conștientizarea și să aducă politici corespunzătoare. De asemenea, trebuie transformate sistemele de educație și formare. Societatea și piața muncii s-au schimbat drastic în ultimii ani. Înainte era suficient uh, să uh, înveți ceva, să găsești un loc de muncă și să rămâi acolo tot restul vieții. Însă asta nu se va mai putea întâmpla pe viitor. E foarte important să te poți adapta rapid, să înveți să folosești instrumentele noi pe care le aduce cu sine tehnologia. Nu putem să prevedem cum va arăta tehnologia mâine, dar trebuie să-i pregătim pe toți să poată învăța repede. De aceea trebuie să avem o abordare bazată pe întreg parcursul vieții. Pare din ce în ce mai puțin probabil ca obiectivul 2020 de reducerea sărăciei să poată fi atins. Rata sărăciei scade într-adevăr, dar în 2017 încă vorbim de 130 de milioane de cetățeni în uh, sărăcie sau risc de a ajunge în sărăcie. Iar în zona UE e de 74 de milioane. Trebuie să facem o prioritate din diminuarea acestui număr. Sper că sunteți de acord cu îngrijorările din acest raport. Aștept cu interes să văd ce idei aveți dumneavoastră. Termenul limită este foarte scurt, este joi la prânz. Mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze interpreților că am vorbit atât de repede. Un minut. Mulțumesc mult. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră din partea PPE, doamna Walsh. Doamnă președinte, mulțumesc. Dragi colegi, salut activitatea uh, doamnei Tom pe acest raport. Cred că e important să discutăm aspectele sociale și de ocuparea forței de muncă în zona euro. Avem nevoie de politici care să funcționeze Mă bucur să văd că condițiile economice se îmbunătățesc, că șomajul scade, dar trebuie să facem mai multe pentru a contracara șomajul în rândul tinerilor, care este în continuare mult prea ridicat. Și mă bucur faptul că raportul recunoaște acest lucru. În ceea ce privește uh, raportul, un domeniu care a fost trecut cu vederea ține de sănătatea mentală. E un aspect semnificativ în zona euro, și de fapt pentru toată Uniunea Europeană și are repercusiuni asupra întregii activități. Problemele uh, mentale, de sănătate mentală pot avea efecte devastatoare asupra persoanelor care se confruntă cu acestea, dar și asupra prietenilor, îngrijitorilor, familiei și așa mai departe. Peste una din șase persoane din UE s-a confruntat cu astfel de problemă în 2016 și această problemă le va afecta viața de zi cu zi, viața la locul de muncă, statutul economic și, desigur, oportunitățile care le stau la dispoziție. Există probleme care merg până la suicid și există, sigur, și un cost economic aici. Costul pentru sau pierderile cauzate sunt considerate a fi echivalente cu 4% din PIB. Există multe diferențe, mulți factori care duc la astfel de situații. Sunt grupuri mai afectate sau care au mai puțin uh, acces la uh, măsuri de susținere. Aș vrea să văd aici un uh, program nou de acțiuni concrete. S-a văzut că există nevoia de a introduce o mai mare mai multe programe de promovare și prevenție, dar merită investit și din punct de vedere economic în acest domeniu. Costurile uh, problemelor mentale sunt foarte mari dar ocazia de a promova și a preveni aceste boli nu sunt uh, nici de cum uh, epuizate. Mulțumesc pentru atenție. Doamnă Tom, aștept cu interes să lucrăm uh, de aproape și salut acest raport. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru de domnul Nicola Schmidt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc doamnei raportor, doamna Iana Tom, am zis bine, pentru acest raport și de asemenea pentru explicațiile pe care tocmai ni le-a oferit. Cred că noi acordăm mare atenție prioritizării problemelor sociale și care țin de ocupare, pentru că dacă ne dorim o zonă euro puternică, viguroasă, avem nevoie de convergență economică și socială puternică. Și pentru această convergență economică și socială trebuie să ne ajutăm acum și cu convergența de mediu. Despre asta e vorba când vorbim de durabilitate. Așadar, trebuie să integrăm și conceptul de durabilitate în raționamentele noastre. Acest lucru a fost bine expus și explicat de uh, președinta aleasă în uh, Um, discursul său în Parlament. La fel, uh, acest lucru e dovedit de interesul și uh, îngrijorările cetățenilor noștri. În ultimul eurobarometru am aflat că, într-adevăr, cetățenii sunt de părere că problemele so- eco- socioeconomice și uh, de mediu sunt foarte importante și vrem o Europa pentru cetățeni, în slujba cetățenilor. Iată, deci, aceste subiecte sunt cele mai importante pentru ei. Sunt de acord așadar că în ultimii ani au intervenit multe îmbunătățiri în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, dar există și mulți pași înapoi și multe repercursiuni. Resimțim încă efectele crizei și, prin urmare, pentru noi, pentru Parlamentul nostru, pentru Comisia noastră, e foarte important să uh, dăm un mesaj foarte clar pentru uh, raportul anual de creștere, pentru analiza anuală a creșterii și uh, pentru noile politici uh, economico-sociale care să încurajeze convergența în sus și să încurajeze crearea de locuri de muncă bune, de calitate și care să remunereze corect pe toată lumea. Suntem așadar în, de acord cu evaluările principale ale raportoarei, dar vrem să subliniem neajunsurile cu care ne confruntăm încă. Unele dintre ele au fost chiar menționate de doamna Tom. Uh, reducerea sărăciei nu uh, a progresat așa cum ne-am fi dorit uh, pentru orizontul 2020. Ne confruntăm cu tot mai multe inegalități în societățile noastre și există discrepanțe mari între statele membre în continuare, dar nu numai între statele membre, ci și, mai ales, între regiuni. Avem, de asemenea, diferențe majore în ceea ce privește ocuparea tinerilor și cred că aceasta e una dintre marile probleme pe care Europa trebuie să le rezolve, pentru că uh, de aceasta ține și credibilitatea noastră în privința reducerii șomajului în rândul tinerilor. S-a arătat că aceasta e o mare provocare încă. Dacă ne uităm la procentaje, vedem că mai sunt câteva state membre în care rata șomajului în rândul tinerilor este peste 30 și chiar aproape de 40%. Încă un lucru de subliniat, conceptul de tranziție. S-a spus că lumea s-a schimbat și că se schimbă. Tehnologia, explică această schimbare, dar și provocările legate de schimbările climatice. Așadar, trebuie să integrăm cu adevărat tranziția în politicile noastre sociale, în cele economice, în cele de mediu și, de asemenea, în cele fiscale. Și dacă vorbim de tranziție, trebuie să mai adăugăm un cuvânt, o tranziție echitabilă. Trebuie să ținem seama de toți oamenii, de toți cetățenii. Cred că e un lucru foarte important. Știm cu toții că noile tehnologii ne oferă multe posibilități, dar vin și cu multe riscuri. Ele pot duce la muncă precară, la o situație proastă a, protecției sociale. Așa că trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri. Trebuie să arătăm că vrem o convergență ascensională și o tranziție echitabilă. Mai sunt câteva probleme. Inegalitatea de gen. Poate că s-au îmbunătățit lucrurile, dar încă suntem foarte departe de ceea ce ne dorm, doream ca normalitate și uh, am și pus în uh, agenda noastră în acest sens, uh, adică egalitate de gen. Așa că trebuie să intensificăm eforturile pentru a uh, îndeplini acest obiectiv de egalitate de gen. S-a vorbit de asemenea despre riscul de sărăcie. Avem nevoie de instrumente europene mai numeroase, susținute și de cele naționale și dacă ne uităm la rata ocupării, vedem că, într-adevăr, în mare s-a înregistrat o îmbunătățire, dar să nu uităm, s-ar putea să apară probleme noi generate de unele probleme economice. Prin urmare, chestiunea aceasta rămâne în continuare foarte importantă. Am vrut de asemenea să subliniem și politicile noastre uh, referitoare la cei mai vulnerabili uh, de pe piața muncii. Cred că și colegii s-au referit. Și nu e vorba doar de migranți, ci și de persoanele cu dizabilități. Șomajul în rândul persoanelor cu dizabilități rămâne încă foarte mare aceste persoane nu beneficiază de îmbunătățirile recente constatate pe piața muncii. Și în încheiere, în declarația de la Sibiu, adoptată de curând, șefii de state și guverne au declarat că întotdeauna vom uh, respecta principiul echității. Acesta e unul dintre principiile propuse de actuala comisie, fie că va fi vorba de piața muncii, de uh, bunăstare, economia digitală sau transformarea digitală. E un lucru pe care trebuie să-l subliniem neapărat în acest raport, cât se poate de clar, astfel încât să reușim să reducem decalajele care persistă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru verzi doamna Kira Peter Hansen. Mulțumesc! Mai întâi vreau să vă mulțumesc uh, și și raportorului și uh, secretariatului pentru un raport bun. Pentru noi e foarte important ca angajamentele sociale și uh, să fie la fel de importante ca cele economice și să folosim uh, mesajul nostru pentru a crea la pentru a contribui la crearea unei uniuni echitabile social și din punct de vedere al mediului. Ar trebui să profităm de climatul actual din zona euro pentru a încuraja decarbonizarea, mai ales pentru sectorul energetic și al transporturilor. Și mai vrem să atragem uh, atenția în mod deosebit asupra lucrătorilor independenți sau celor cu relații de muncă neobișnuite și de asemenea asupra celor fără adăpost. De asemenea, sperăm să cooperăm foarte bine cu toții. Mulțumesc! A fost foarte rapid, mulțumesc! Pentru ID intervine cineva? Nu s-a anunțat nicio persoană. În regulă. Pentru ECR, doamna Rovalska. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru informațiile prezentate, care au fost foarte clare. și care ne fac să înțelegem mai bine care sunt problemele legate de ocuparea forței de muncă. O bună politică pentru ocuparea forței de muncă ar fi secretul pentru o evoluție fericită a situației din Europa. Lucrurile încă nu stau foarte bine și mai persistă multe probleme care deja au fost menționate de antevorbitori. Un aspect însă nu a fost menționat, calitatea muncii, um, de asemenea cultura muncii, sănătatea la locul de muncă și de asemenea nici costul muncii nu a fost menționat. Cred că uneori am putea să rezolvăm uh, problemele legate de aceste aspecte fără prea multe cheltuieli. Se mai pune și problema nediscriminării la locul de muncă sau în cadrul ocupării. În sensul acesta ar trebui să folosim instrumente eficace. Există mai multe metode care deja au fost încercate și care au eșuat. Vorbim de ani de zile de ocuparea tinerilor, de garanții pentru ocuparea tinerilor și încă n-am reușit să îmbunătățim situația. Șomajul în diferite țări, în rândul tinerilor, e în scădere ușoară și în prezent piața muncii în Europa se prezintă destul de bine, așa că trebuie să ne folosim de noile tehnologii și oportunitățile pe care le creează și de noile mijloace de comunicare. Nu va fi ușor pentru că munca uh, va uh, arăta altfel în viitor, așa că va trebui să ne pregătim să fim uh, gata și pentru o mobilitate crescută, pentru utilizarea tuturor tehnologiilor inovatoare care pot să influențeze felul în care evoluează munca. Raportul ar trebui să țină seama de asemenea și de flexibilitatea necesară pentru a face față acestor provocări. Noi suntem gata să lucrăm constructiv împreună pentru a avea un text final mulțumitor. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima intervenție, Guie, doamna Pereira. Obrigada. Eh, gostaríamos de agradecer à Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu eh, colegei noastre, doamna raportor. Tom, sunt de acord rata șomajului în rândul tinerilor rămâne mare, lucrătorii activi, uh, situație de sărăcie, de asemenea, reprezintă o problemă, trebuie combătute și inegalitățile de gen. Rolul guvernanței economice în Europa uh, joacă un rol în agravarea acestor fenomene. Noi considerăm că trebuie să ținem seama de situația specifică fiecarei țări. De reglementarea uh, piețelor muncii uh, poate avea efecte dăunătoare și pentru lucrători și pentru statele membre. Așadar, trebuie să ținem seama când vorbim de aspectele sociale și de integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă specifice. Nu vorbim de o revoluție bugetară sau de o, o transformare a pactului de stabilitate și creștere. Trebuie să nu lăsăm ca neoliberalismul european să amenințe viitorul Europei sociale în Portugalia, în Europa, lucrătorii n-au uitat uh, că au fost ținta unui șantaj deplorabil. Politicile au trebuit să se schimbă, să se schimbe și noi vrem să denunțăm și să luptăm împotriva um, politicilor uh, fals bine intenționate. Doamna Binklevicite. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportoarei noastre pentru că raportul include o serie întreagă de probleme și acest lucru demonstrează nu doar că există mai multe aspecte legate de politica de ocupare și politica socială a zonei euro. Problemele sunt numeroase și aș vrea să vă atrag atenția asupra acelor probleme de care Parlamentul European a început deja să se ocupe și comisia, noua comisie, sper uh, se va ocupa și ea de toate aceste probleme. Noi vom face tot ce e necesar pentru ca aceste probleme să se reducă și calitatea vieții să crească. Mai întâi, diferențele salariale între bărbați și femei. Să recunoaștem mai întâi că nu am reușit să corectăm aceste diferențe, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de documente la nivel european care să producă o schimbare în acest sens. În al doilea rând, ocuparea în rândul tinerilor sau șomajul în rândul tinerilor. Avem un instrument destul de eficace, garanția pentru tineri. De asemenea, avem fonduri europene pentru a îmbunătăți șansele de angajare ale tinerilor. Însă nivelul șomajului în rândul tinerilor în unele țări e mai ridicat, mai mare decât media europeană. Ceea ce înseamnă că mecanismele noastre nu funcționează întotdeauna, că mai rămân probleme. Și apoi sărăcia, o altă problemă. Sunt două aspecte foarte importante aici. Sunt săraci cei care lucrează, care au un loc de muncă. Așadar, Iată, avem acest fenomen de câțiva ani și n-am reușit încă să depășim această problemă. Deci oamenii muncesc, dar salariul nu le permite să trăiască demn și să aibă suficiente uh, garanții sociale. Trebuie deci în Parlamentul European să ne gândim, să găsim o soluție care să ducă la un salariu minim pentru oameni care să le permită să ducă, să ducă o viață decentă. Apoi, sărăcia în rândul copiilor. Am spus într-un document european că urma să combatem această problemă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult de un milion de copii europeni sunt săraci ceea ce înseamnă că pe lângă problemele naționale e nevoie și de un program european, o garanție europeană pentru copii pentru a elimina această problemă. Apoi, vreau să pun o întrebare și reprezentanților comisiei. Aceasta face recomandări fiecare, fiecarei țări membre în legătură cu politica socială, de ocuparea forței de muncă, dar o treime dintre state uh, nu consideră că e nevoie să implementeze acele recomandări, să le pună în practică. Atunci, de ce se mai fac aceste recomandări dacă ele nu sunt puse în practică? Trebuie să se lucreze împreună cu Comisia Europeană, astfel încât țările europene să facă ceva cu acele recomandări, pentru că, în caz contrar, nu se va mai întâmpla nimic nici în următorii 5 ani și vom ajunge după 5 ani la concluzia că n-am făcut nimic pentru a îmbunătăți uh, viața cetățenilor noștri. O felicit așadar pe doamna raportor, pe raportorii din umbră și sper că munca noastră comună în următorii 5 ani va duce la rezultate concrete. Vom avea texte normative care să permită îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Nicolo Alovanos. Mulțumesc, doamna președinte. În legătură cu raportul despre care discutăm, important ar fi să continuăm schimbul de opinii. Acest raport vorbește și de lucrătorii tradiționali și uh, cei neconvenționali. În ceea ce privește relația dintre aceste două categorii de lucrători, datele europene și ale organizațiilor internaționale ne arată că o treime dintre cei angajați se găsesc într-o situație precară. Salariul mediu a scăzut drepturile sunt tot mai reduse. Îmbătrânirea populației, sustenabilitatea fondurilor de pensii, de asemenea, sunt periclitate. Dacă ne uităm la situația celor care au mai mult de 45 de ani și la situația tinerilor șomeri, vedem că nu există soluții. Singura soluție prezentată pentru aceștia este antreprenoriatul, dar mă întreb dacă e o soluție universală. Recomandările de țară, se spune, trebuie implementate, dar nici aceasta nu este o soluție universală, pentru că nu sunt garantate drepturile peste tot. În Grecia avem condiții de muncă mai flexibile și drepturi mai puține, astfel încât să reducem costul muncii și, în general, există legislație care interzice grevele. Angajatori care pot concedia mai ușor angajații și, în general, politicele Uniunii își propun mai degrabă să garanteze drepturile angajatorilor și să ducă la o reducere a salariilor. Cu alte cuvinte, sindicatele ar trebui să lupte pentru drepturile lucrătorilor. Doamna Guomini. Mulțumesc. Aș vrea să Mulțumesc în primul rând doamnei raportor, doamna Iana Tum sau Tom, pentru că mi se pare că propunerea de rezoluție este foarte bună și foarte cuprinzătoare. Sunt multe probleme specifice legate de piața muncii acolo și cred că aceasta e o, o idee bună. Ar trebui chiar să consolidăm măsurile luate de Comisia Europeană pe aceste subiecte. Și, de fapt, aș vrea să subliniez doar un aspect care, cred eu, lipsește din propunerea de rezoluție. Eu mă ocup și lucrez acum la amendamente pe care le voi prezenta, chiar dacă termenul limită pentru propunerea de amendamente e 5 uh, septembrie. Deci, aspectul lipsă este cel legat de agențiile publice, serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Știți că perspectivele privind ocuparea, cel puțin în ultimii doi ani, au reliefat clar nevoia de a promova modernizarea constantă a serviciilor de ocupare a forței de muncă, de armonizarea acestor servicii între țările europene și au subliniat și nevoia de a promova formarea continuă a funcționarilor publici pentru a putea face față diferitelor probleme legate de piața muncii. Aș vrea, deci, să prezint câteva amendamente și sper că ele vor fi acceptate Uh, de mai multe uh, grupuri politice. Pentru că avem nevoie de agenții și instituții publice care nu se limitează la ajuta doar pe cei care sunt dezavantajați pe piața muncii. Avem nevoie de servicii publice de ocupare moderne, eficiente pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you and... Vă mulțumesc. Acum doamna Bischoff. Yes. Thank you very much already. Mulțumesc foarte mult. S-au făcut foarte multe comentarii deja. Cred că acest aviz va fi foarte important pentru comisia noastră. Cred că suntem buni la făcut analize, dar ne lipsește puțin uh, din peisaj uh, elementul de recomandări concrete. Cred că aici, ca să îmbunătățim avizul, am putea face ceva în acest sens. De acord cu uh, propunerea că investițiile sunt esențiale și, de asemenea, trebuie să accentăm mai mult investițiile sociale. Și, îmi, și lipsește de aici ceva. Dacă vorbim despre muncă bună și muncă decentă, locuri de muncă decente, aici mai trebuie să vorbim și despre consolidarea măsurilor de um, uh, acorduri colective. E nevoie de măsuri în acest sens, e nevoie să subliniem aceste aspecte mai uh, tare în aviz. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Înainte să mergem mai departe, aș dori și eu să fac câteva comentarii, dacă îmi permiteți. Lipsește din discuție un element, în opinia mea. Problemele esențiale. Știm ceva despre uh, problemele de bază care cauzează un șomaj atât de mare al tinerilor, noi încercăm să abordăm problema din perspectiva rezultatelor. Și rezultatul tuturor problemelor acestora de bază este un șomaj foarte mare al tinerilor, dar care sunt adevăratele probleme. De ce nu doresc angajatorii să le dea locuri de muncă tinerilor? Eu, din ce am auzit din partea angajatorilor, este următorul lucru. Principala problemă este sistemul educațional. Tinerii, de multe ori, nu sunt pregătiți să înceapă să lucreze și să își asume responsabilități. De aceea nu merită pentru angajatori să le ofere locuri de muncă tinerilor. Poate că dacă dorim să rezolvăm problema, nu trebuie să ne concentrăm doar pe a da din ce în ce mai mulți bani către aceste fonduri. Și atunci ar trebui să ne concentrăm pe creșterea eficienței uh, Uh, fondurilor. De fapt, acest lucru depășește sarcile noastre și atunci, ca să rezolvăm problema, poate că ar trebui să ne aplicăm puțin și de asupra educației. Oamenii din universități, din licee, să vedem cum putem aborda pro- întregul proces educațional în așa fel încât să ne asigurăm că tinerii sunt pregătiți și merită să fie angajați. Un mic comentariu, o mică idee și din partea mea pentru această discuție. Acum aș dori să vă spun care este calendarul. Termenul pentru amendamente este 5 septembrie, ora 12. Uh, după masa, uh, vă rog să transmiteți amendamentul doar în engleză și pe e-mail. Votul la comisia noastră Ample va avea loc pe 23 sau 24, pe 2 sau 3 octombrie, îmi cer scuze. Acum aș dori să dau cuvântul comisiei DG Ample. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva comentarii cu privire la acest raport, care vine într-o etapă foarte delicată, înainte de uh, începutul unui nou mandat al Comisiei. În primul și în rând, aș dori să spun că este o, o analiză echilibrată a, situa- a stării de fapt actuale. Într-adevăr, s-au realizat foarte multe lucruri în ceea ce privește rata șomajului, uh, Uh, riscul de sărăcie și mai departe, însă, în mod clar, multe dintre situațiile cu care ne confruntăm în continuare nu sunt satisfăcătoare și e nevoie de mai multe progrese. Raportul reflectă în mare rezultatele politicilor urmate de comisie sub președinția domnului Juncker, mai ales în ceea ce privește pilonul social european care vizează convergența ascendentă. În ceea ce privește recomandările specifice pe țară, Comisia este de acord cu îngrijorările vis-a-vis de rata de implementare, însă mai este important să subliniem faptul că punerea în aplicare a unor reforme substanțiale care au uh, un impact mare asupra vieții oamenilor necesită timp, necesită dialog politic și social și mai departe. Deci este ușor să uităm de acest cost în timp al implementării politicilor. Noi considerăm că pe plan uh, global sistemul cu recomandările specifice pe țară, totuși, are un impact uh, semnificativ asupra statelor membre. În încheiere, aș mai dori să observ faptul că în raport sunt multe puncte care se alinează cu linii directoare ale, ale doamnei președinte ales uh, von der Leyen, după cum a spus domnul Schmidt, uh, și urmează să mai discutăm aceste chestiuni la o dată ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tom. În o declarație de încheiere, vă rog. Doamna Tom, da, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați participat la această dezbatere și este foarte bine și că au luat și cuvântul și alți colegi în afară de raportorii în umbră. Sunt de acord cu majoritatea îngrijorilor dumneavoastră și sprijin majoritatea acestor propuneri. Problema este că pentru raportul nostru am avut o limită de dimensiuni, deci 6000 de caractere, deci voi face niște adaptări și eu la text, în așa fel încât să ne încadrăm și în limită. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare, discuția a fost extrem de interesantă și pentru mine. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Vom continua cu orele noastre de zi. Urmează un schimb de opinii cu domnul Joost Corte,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 please, Mr. Corte. Domnule Corte, aveți cuvântul ca să vă țineți prezentarea. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna Nicolsonova, stimați membri ai Parlamentului, stimați membri ai acestei comisii, vă mulțumesc că m-ați invitat să vin aici la comisia dumneavoastră la prima întâlnire a comisiei dumneavoastră după perioada de vară. Sunt extrem de onorat că am oportunitatea de a vă prezenta activitatea direcției mele generale din comisie și aș dori să vă fac un scurt rezumat al principalelor domenii de politică pentru care suntem noi responsabili în Comisia Europeană. De asemenea, aș dori să vă spun cât de importantă este acea, a fost și este această comisie fost o comisie foarte importantă în ultimii 5 ani, în așa fel încât să putem avansa agenda foarte ambițioasă pe care a fost, pe care a, pe care au uh, propus-o domnul Juncker și domnul Tyson. Cu toate că eu am avut acest post doar de 18 luni, pot spune deja că fără dumneavoastră ar fi fost imposibil să se adopte foarte multe uh, pachete legislative, în așa fel încât dimensiunea socială a Uniunii Europene să fie una dintre temele de vârf de pe agenda europeană. E nevoie de colaborarea Parlamentului European și țin minte cu mare plăcere, mi-aduc aminte cu mare plăcere de foarte multe uh, colaborări de succes, discuții interesante la trialoguri și așa mai departe. În această dimineață nu am intenția să vă spun exact care este fiecare activitate pentru care suntem noi responsabili, pentru că cred că ar fi o înșiruire plictisitoare și ar dura și foarte multe ore. Nu cred că este util. Direcția noastră generală este responsabilă pentru un domeniu de activitate foarte larg. De aceea le-am cerut și directorilor mele, mei să fie prezenți aici în sală, în așa fel încât să putem facilita posibile contacte directe între ei și dumneavoastră sau între ei și asistenții dumneavoastră. Sper că este în regulă. Eu aș dori să mă concentrez pe activitățile centrale și să fiu cât mai succint, pentru ca după aceea să puteți să-mi adresați întrebări dacă doriți. Și noi vom uh, face tot ce putem ca să vă răspundem. În primul rând am să spun câteva cuvinte despre direcția generală pentru care sunt eu responsabil și apoi am să vă spun care sunt principalele filiere pe care lucrăm noi. Sunt patru la număr. Am să le grupez pe blocuri. În primul și primul rând avem legislație. În al doilea rând avem semestrul european, despre care tocmai ați vorbit deja. În al treilea rând avem fondurile. Sunt responsabili pentru aproximativ 10% din CFM. Și în ultimul rând avem dialogul cu partenerii sociali și cu societatea civilă. Deci am să mă bazez pe aceste patru blocuri, pe aceste patru filiere. Un scor rezumat al activităților DG Ample. Inclusion uh, for which I'm responsible. And I will do that in French am să fac acest lucru în limba franceză. Am să vorbesc franceză acum și am să vă prezint uh, pe scurt direcția mea generală. Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune este responsabilă în cadrul Comisiei Europene pentru punerea în aplicare a măsurilor politice, legislative și financiare care au scopul de a promova drepturile sociale și circulația liberă a cetățenilor Scopul meu este de asemenea să se construiască o economie socială, o piață foarte competitivă în sânul Uniunii Europene. Prin urmare, obiectivele noastre nu sunt uh, de aici de acolo. Ele sunt foarte ambicioase. Bineînțeles, uh, comisara noastră la ora actuală este doamna Marianne Tyson și avem plăcerea de asemenea să lucrăm și de domnul vicepreședinte Dombrovskis. Și lucrăm direct și pentru domnul Juncker. Orientările politice pe care le acordă ei, precum și entuziasmul lor politic, ne permit să punem uh, afacerile sociale în vârful agendei Uniunii Europene. Direcția mea generală cuprinde aproximativ 900 de persoane. Suntem împărțiți în uh, mai multe direcții și mai multe unități 36 de unități se regăsesc aici în uh, Bruxelles, întreg clădire diferite din nefericire și o singură unitate se află la uh, Luxemburg, unitatea care ține de sănătate și securitatea și um, protecția muncii. Avem o fișă cu informații generale despre mm, direct, direcția noastră generală și uh, însărcinarea sale principale. Cred că sunt vreo 5 la număr, dacă aș putea să le rezum. Suntem responsabili pentru analiza economică și socială, uh, suntem responsabili pentru legislație, suntem responsabili pentru competențe, deci skills în limba engleză, și formare profesională, suntem responsabili pentru gestiunea fondurilor, care sunt în sarcina noastră, și suntem responsabili și pentru descărcarea, uh, îndeplinirea atribuțiilor noastre bugetare în fața autorității bugetare decât dumneavoastră Parlamentul și față de Curtea de Conturi. Ne ocupăm de aproximativ 13 miliarde și 13 și jumătate miliarde de euro pe an. Am 9 birouri de țări care cuprind toate cele 28 de state membre, mai ales pentru gestiunea Fondului Social European. Există și o direcție foarte uh, mare care se ocupă de control financiar și audit. 13,5 miliarde de euro pe an, deci mai mult sau mai puțin 10% din bugetul Uniunii. În ultimul rând, DG-ul nostru se ocupă de 5 agenții europene descentralizate și am să le menționez numele în limba engleză pentru că așa suntem obișnuiți noi să folosim aceste acronime în limba engleză și acum să vorbesc din limba engleză. Prima dintre aceste agenții este Eurofound, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea uh, Um, stării um, condițiilor de viață de la Dublin. A doua este EU OSHA pentru protecția uh, muncii din Bilbao. Apoi avem Centrul European pentru dezvoltarea um, pregătirii vocaționale, uh, CDFOP din Salonic, ETF din Torino și cea mai recentă, Autoritatea Europeană pentru Forță de Muncă, European Labour Authority din Bratislava. Care sunt principalele noastre priorități? Cu ce se ocupă toți acești 900 de oameni din direcția noastră generală în fiecare zi? Ar fi cel mai util să împărțim aceste sarcini în patru filiere, legislație, semestrul european, fondurile și dialogul social. Primul și în primul rând ar trebui să mă refer însă la pilonul social european. Toate statele membre europene, Parlamentul European și Comisia Europeană au declarat împreună cât de important este acest uh, pilon la primul summit social care a avut loc la Göteborg, în Suedia, și Parlamentul European a avut un rol important aici. Pilonul social european se fundamentează și pe Cartea Europeană a Drepturilor Sociale din 2000 și vă recomand cu mare căldură să citiți acest document. Este un document foarte accesibil, într-un limbaj foarte accesibil și e esențial pentru domeniul nostru de responsabilitate. Ce face acest pilon social european? Este vorba de un, agaj, un angajament față de 13 principii și drepturi esențiale pentru buna funcționare și corecta funcționare, justa funcționare a pieței unice europene și aceste principii au devenit principii directoare pentru toate activitățile noastre. Punerea în aplicare a acestui pilon însă nu este ușoară. Toate instituțiile europene, toate nivelurile guvernamentale, societatea civilă, toți partenerii sociali trebuie să-și, uh, să îndeplinească uh, rolul. Și doamna președinte alesă Ursula von der Leyen s-a angajat să pună la punct un plan de acțiune pentru a aplica pe deplin acest pilon social. Și vreau să vă duc mine că nu doar uh, doamna von der Leyen uh, și-a luat un angajament foarte ferm în acest sens, ci și Consiliul European și-a confirmat angajamentul față de acest pilon și față de punerea sa în aplicare în ceea ce, denumește, ceea ce se denumește noua strat- agenda strategică adoptată în luna iunie. Aceasta nu a primit foarte multă atenție, deoarece Consiliul, bineînțeles, uh, s-a concentrat uh, în principal pe numirea președintelui ales al comisiei, dar vreau să menționez totuși, totuși această nouă agendă strategică care a fost adoptată de liderii noștri în textul respectiv. Inspires, and that gives the direct... Acum vă voi prezenta pe scurt toate aceste activități. Întâi legislația. E important să explicăm, cred, pe scurt, că există mai multe dispoziții în tratat care permit Uniunii să adopte legislație în acest uh, domeniu. Ele se găsesc peste tot în tratat și au caracteristici distincte. Și cred că pot spune că e un, regul, un set de reguli foarte complexe Evident, când vorbim de libera mișcare a angajaților, avem articolul 45 din tratat, unul din piloanele esențiale ale tratatului și avem aici tratarea egală și eliminarea obstacolelor. Apoi articolul 48 e și el important, capitolul cu privire la piața unică, e baza juridică pentru coordonarea sistemelor sociale ale statelor membre. Pe acest sub subiect. La ora 5 va veni Mariana Tyson pentru a vă vorbi. E baza regulamentului 883 din 2004. Și important să spunem că e vorba de coordonarea legislației, nu despre armonizare. Sunt două concepte foarte distincte, nu intru acum în detaliu, doamna Tyson vă va prezenta aceste detalii după amiază. 45 și 48 sunt două articole importante. Mai avem 153 în tratat, un alt capitol despre politici sociale. Vă recomand să-l citiți și pe acesta. O dispoziție cheie care permite Uniunii să susțină și să complementeze activitățile statelor membre în mai multe domenii. Acest articol, dar și următoarele, am putea face un seminar despre acestea, dar nu o facem acum. Sunt articole complexe și nuanțate. Până la urmă, despre ce e vorba însă? Uniunea Europeană poate stabili standarde minime, un nivel minim care trebuie respectat de toate statele membre, date fiind anumite condiții. Deci condiții de muncă, protecție socială, securitate socială, sănătatea și siguranța lucrătorilor, informarea și consultarea lor și integrarea persoanelor excluse de pe piața muncii. Sunt uh, standarde minime, statele membre sunt libere să meargă mai departe. Și cred că e important, mai ales dată fiind discuția pe care o urmărim în statele membre, câteodată par să existe neînțelegeri cu privire la ceea ce facem noi uh, dăm acest uh, nivel minim. Nu putem uh, legifera în toate domeniile, însă atunci când legiferăm la nivel european, Comisia face o analiză politică bazată pe dovezi, încearcă o mai bună reglementare, evaluare de impact și consultări înainte de a propune vreo inițiativă. Așa a făcut Comisia Juncker. Acest proces a evoluat în uh, decursul anilor și majoritatea domeniilor pe care le-am menționat fac parte din procedura obișnuită. Un cuvânt complicat pentru că o decizie. Deci, dumneavoastră, Parlamentul împreună cu Consiliul adoptați aceste texte și permite un uh, vot cu majoritate calificată în Consiliu. Nu mai e nevoie de unanimitate. Deci e mult mai ușor să se ajungă la un acord. Mai există câteva domenii limitate unde această procedură obișnuită nu se aplică. Sunt mai multe uh, domenii, iar acum Comisia a făcut o propunere, un document așa numit pasarelă în jargonul nostru, pentru că tratatul în vigoare astăzi permite ca anumite decizii să fie trecute la majoritate calificată. Documentul îl aveți și cred că vă va interesa și pe dumneavoastră să-l ducem mai departe. În ultimii 5 ani am prezentat 27 de propuneri legislative. pentru a implementa acel pilon și pentru a da Uniunii Europene un triplu A, nu doar pentru bănci, ci și pentru dimensiunea socială. 24 din cele 27 au fost adoptate, majoritatea cu acordul dumneavoastră, înaintea alegerilor din iunie, și au mai rămas 3. Pe toate 3 le aveți pe ordinea de zi. Noul regulament pentru ESF Plus, pentru fondul pentru globalizare și ajustare. Trialogul ar trebui să înceapă în această toamnă și apoi regulamentul 883 din 2004, care e de fapt singurul unde din păcate nu am ajuns încă la un acord și despre care comisia vă va mai vorbi astăzi. Câteva exemple despre ce am reușit să facem împreună și cât de importante sunt aceste reguli. De exemplu, reguli noi pentru echilibru între viața la locul de muncă și cea privată, protecția lucrătorilor din Uniunea Europeană, un nou act de accesibilitate în Europa, astfel încât elemente cheie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, îmbunătățind viața milioane de oameni, 26 de substanțe chimice cauzatoare de cancer au fost identificate în acești ani, și Uniunea Europeană a stabilit limite clare în ceea ce privește expunerea la aceste substanțe. La asta au lucrat colegii mei. Foarte importante dosare, activitate intensă care a avut loc aici. Asta e important pentru că avem foarte multe mii de lucrători expuși la astfel de substanțe astăzi. Mai avem accesul la protecție socială, avem o recomandare acolo, garanția pentru tineret, recomandările Consiliului pentru șomajul pe termen lung și o agendă în Europa pentru calificări. În ceea ce privește calificările și pregătirea vocațională, există niște limite pentru că educația e un domeniu care ține de statele membre, dar în ceea ce privește pregătirea, vocational training, spunem în engleză, Avem multe activități pentru îmbunătățirea acestor uh, elemente și m-aș referi și la cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte, despre șomajul în rândul tinerilor și cât de important este să îmbunătățim uh, capacitățile tinerilor, nu doar ale tinerilor, și persoanele care au deja un loc de muncă. Un subiect foarte important. În special, doamna comisar Tyson a investit mult capital politic pentru a moderniza pregătirea uh, vocațională și pentru a îmbunătăți reputația, dacă putem spune astfel. Astfel încât părinții să nu mai insiste să trimită copiii la facultate pentru a-i face avocați sau medici, ci să fie de acord și cu o pregătire tehnică, dacă asta este ceea ce își dorește copilul. Despre libera mișcare am vorbit deja. Și în acest domeniu, mai mult decât oriunde altundeva, a fost adoptată legislație importantă. Chiar anul trecut. Voi spune câteva cuvinte și despre aceasta. Libera mișcare este un uh, principiu de bază în Uniunea Europeană, iar în momentul de față există 17 milioane de, de uh, cetățeni UE care lucrează într-un alt stat membru. Deci în fiecare zi fac uz de aceasta. La fel se întâmplă, de exemplu, în țara de unde vin eu, în țările de jos. Apoi, cu uh, directiva detașare, anul viitor se va transpune o promisiune pe care domnul Juncker a făcut-o acum 5 ani aici. Oamenii care desfășoară aceeași activitate să primească aceeași, același salariu. Acesta va intra în vigoare la 30 iunie 2020. Avem o mai bună reglementare cadru acum și pentru combaterea fraudei și a abuzurilor, cu dispoziții clare pentru angajați, dar și pentru angajatori. Și începem o etapă nouă pentru o bună reglementare eh, pe piața unică. O nouă autoritate în domeniul muncii va, își va începe activitatea în acest an, cu sediul la Bratislava. Până în 2024 va ajunge la capacitate maximă. Va susține autoritățile naționale iar dispoziți și va ține cont de dispozițiile în acest domeniu de detașare, de coordonare a sistemelor și așa mai departe. Parlamentul European a jucat un rol foarte important în negocierile cu privire la această um, nouă structură europeană care a fost adoptată în decurs de un an. Și acum voi continua în engleză. Semestrul european. Acest domeniu al doilea. Știu că E un cuvânt complicat pentru ceva destul de simplu. Un ciclu anual de coordonare în Uniunea Europeană. Nu e vorba de legislație aici, ci despre coordonarea politicilor naționale. Coordonarea a ajutat statele membre să-și reformeze sistemele, să se întoarcă la creștere, și să îmbunătățească aceste niveluri după criză. Avem o planșă cu câteva statistici cu privire la unde ne aflăm acum. Și vedeți de fapt că rata șomajului a scăzut și continuă să scadă. Acum, toate astea țin și de adâncimea uh, crizei. Nu aș vrea să se creadă că aceste locuri de muncă au fost create de comisie, nu e adevărat, au fost create de companii. Și apoi să fim precauți când vorbim de aceste valori, sunt valori medii în UE și au ca bază uh, problem, situația problematică în, uh, în criză, adică pro, perioada dificilă a crizei. Și vedem că situațiile sunt foarte diferite. Există zone unde șomajul este foarte pronunțat. Deci să citim mereu aceste statistici cu precauție. Dar totodată avem și vești bune de când uh, facem această statistică, n-am avut niciodată atâția oameni angajați uh, sub ocupare. De deci ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus. Dar nu toți cetățenii beneficiază la fel. Există în continuare excluziune socială și sărăcie și aș menționa în special de grupurile dezavantajate copii în anumite state membre, tinerii, minoritățile, special romii, au nevoie de atenția noastră. Trebuie să facem ceva despre cei care nu au locuințe și să îmbunătățim accesul la o cazare corespunzătoare. Semestrul european are o structură tot mai um, socială și acum nu mai e vorba doar de elementele clasice pe care le discută ministrii noștri. Putem face un seminar, am spus, da? Însă mesajul cheie pe care l-aș transmite astăzi este să luăm aceste lucruri în serios. Nu e vorba doar de un subiect pentru miniștrii de finanțe cere și această componentă foarte importantă. Președintele Juncker și doamna comisar Tyson au lucrat din greu pentru a ajunge aici, iar rezultatele se pot vedea. Aceste elemente au fost aliniate în semestrul european. Avem un, uh, o planșă pe care comparăm statele membre acum. Există un, un tabel de tabelă de marcaj statele membre sunt de acord cu aceste măsuri, chiar dacă câteodată sunt în urmă, și apoi recomandările de țară, un alt cuvânt destul de nereușit, CSR, CSR îi spunem acum, de o decizie a Consiliului care recomandă statelor membre să facă anumite lucruri. Și dacă ne uităm la acele recomandări de țară, vedem o creștere a elementelor sociale date fiind calculele noastre, avem peste 45% din recomandări care au fost pe domeniul social și capacități. Uh, președintele s-a angajat să vă implice pe dumneavoastră mult mai clar în acest proces. Adică Comisarii responsabili pentru semestru vor veni aici în Parlament și vor discuta cu dumneavoastră înainte de fiecare pas al acestui semestru. O regulă nouă importantă. Apoi al treilea bloc se referă la fonduri. Cel mai important este Fondul Social European, ancorat în tratat. De peste 16 ani a fost uh, instrumentul principal prin care Uniunea Europeană investește în oameni pentru următoarea perioadă financiară, 2021-2027, Comisia vrea să solidifice această propunere și spune acum ESF Plus, Fondul Social European Plus. Comisia a propus un fond de 101 miliarde de euro pentru șapte ani, în mare la fel, ca, la fel de mare ca astăzi, ceea ce mi se pare un angajament uh, bun. Asta fără a menționa posibilele consecințe ale unui Brexit. Iată cât de important este pentru Comisie pilonul social. Și aproximativ um, 10% din uh, bugetul total. De ce îi spunem ISF Plus? Pentru că într-un text juridic combinăm patru fonduri diferite. ISF, desigur, dar încă patru altele care au astăzi uh, propriile regulamente. Simplificăm și aici uh, situația, facem, uh, vrem să avem sinergii mai bune. Avem un regulament separat pentru inițiativa ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, pentru persoanele cele mai dezavantajate, programele pentru inovație, EASY, și programul de sănătate UE care va intra pe viitor sub ISF Plus cu o procedură simplificată de management. Apoi fondul de globalizare și ajustare care intervine după, un, după ce are loc un eveniment. Acesta, acesta este un element cheie, deci vine pentru a ajuta statele membre care au ajuns în situații problematice, să-și modernizeze piața muncii, să îmbunătățească calificările. Deci unele vin înainte, altele vin după apariția unui eveniment. După ce economia se confruntă cu un șoc, de exemplu. Aveți aici ambele propuneri și așteptăm negocierile interinstituționale. În cele din urmă aș mai uh, menționa Invest EU. Astăzi spunem fondul Juncker, pe viitor se va chema Invest EU. E vorba de împrumuturi, celelalte sunt granturi. Nu trebuie rambursate, dar acum vorbim de împrumuturi care au și ele o componentă socială foarte importantă, de vreo 4 miliarde de euro ne așteptăm să mobilizeze la rândul lor vreo 50 de miliarde. Deci o propunere foarte importantă. Și dialogul social, în cele din urmă, este desigur un element cheie. Comisia a reanimat acest uh, dialog. A început în martie 2015 și a întărit rolul partenerilor sociali la fel și la nivel uh, național. Direcția noastră generală e responsabilă de dialogul între sectoare și acești parteneri joacă un rol cheie în formarea acestui pilon, iar unul dintre principii se referă la funcționarea dialogului social. Există un summit tripartit bianual la cel mai înalt nivel politic unde avem și reprezentanți din partea sindicatelor prezenți. Nu vreau să pun pe picior de egalitate societatea civilă și partenerii sociali. Sigur că ONG-urile, societatea civilă sunt foarte importanți pentru activitatea noastră. Nu ne-am putea desfășura activitatea fără acestea. Cam asta aș dori să spun despre direcția noastră. Am vorbit un pic cam mult, dar cred că e important să ne concentrăm pe punctele esențiale. Și acum câte ceva despre ce va urma, desigur, ce ne așteaptă. Aici avem liniile orientative ale președintelui ales, avem uh, o serie de inițiative foarte importante. Unele vor apărea în scurt timp, în perioada imediat următoare. Iar în organizația mea și cu colegii cu, din celelalte regiuni lucrăm pe acest element. Există instrucțiuni politice care ne orientează, dar e dificil să intru astăzi în aceste detalii pentru că n-aș vrea să vă spun eu ce urmează să vă spune Mariana Tyson. veți avea suficiente ocazii să vorbiți cu membrii noi comisii. În fine, pe scurt câteva aspecte. Cel întâi, față de situația din 2015, lucrurile sunt mult mai bune. Așadar, punctul de plecare pentru situația socială a Uniunii ne arată că s-au îmbunătățit mult lucrurile dar nu trebuie să ne culcăm pe urechea cea uh, bleagă. Nu s-au rezolvat toate problemele, ci din potrivă. V-am spus deja, există disparități foarte mari între statele membre, regiuni unde sărăcia este foarte marcată, șomajul e foarte mare, ceea ce nu putem accepta și de aceea trebuie să lucrăm cu dumneavoastră și partenerii sociali. Apoi există și grupurile dezavantajate despre care am vorbit, care vor trebui să se bucure de atenția noastră constantă și mai sunt și tendințele pe care le vedem cu toții și care vor presupune în unele domenii o regândire esențială a modelului nostru, viitorul muncii, de exemplu. Vedem lucrurile cum se întâmplă în fața ochilor noștri. Uh, avem mai puține contracte de muncă, locuri de muncă mai precare. Așadar, trebuie să vedem cum ne adaptăm sistemele, cum ajutăm statele membre să-și ajusteze sistemele, sistemele. Există și tendințe demografice în Europa, care de asemenea sunt evidente pentru toată lumea și care vor necesita acțiune politică și în anii care urmează. Și mai avem și tranziția. Tranziția pe care o face necesară, uh, o fac necesare schimbările climatice o tranziție la o economie neutră din punct de vedere al carbonului, dar și din perspectiva digitalizării. Important este să vedem cum ne modernizăm societățile, fără a pierde ceea ce avem și, a, și rămânând competitivi. Nu e greu de spus, dar e greu de făcut și cred că, dacă vă uitați la ce a spus doamna von der Leyen, aceasta e o zonă pe care vrea să se concentreze. Și, bineînțeles, eu voi colabora cu dumneavoastră și o voi sprijini și voi colabora și cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corte, pentru prezentare. Și acum voi da cuvântul coordonatorilor. Vă rog să înțelegeți că nu avem foarte mult timp și de aceea veți primi fiecare numai câte două minute pentru a adresa o întrebare sau a face observație. Așadar, mai întâi pentru PPE, domnul Radke. Vă rog. Doamna președinte, domnule Corte, vă mulțumesc foarte mult, mai ales pentru faptul că ne-ați uh, spus aici care au fost uh, succesele din ultimele ultimii ani, în ultimul mandat, am văzut uh, că domeniul social uh, este tot mai important, deși pentru unii încă nu este foarte vizibil și de aceea trebuie să facem eforturi să îmbunătățim situația, să ajutăm tot mai mult uh, oamenii multe dintre succesele uh, despre care s-a vorbit aici nu ajung chiar la toată lumea. Și vreau să mă refer la un aspect pe care l-ați și menționat, semestrul european, care e și un semestru social. Uh, mie îmi lipsește uh, un pic uh, problema uh, contractelor colective. S-a vorbit și de acel scoreboard social. Uh, S-a vorbit de salarii minime, dar până la urmă nu s-a făcut foarte mult și din câte înțeleg eu, în tratate se spune că până la urmă economia noastră trebuie să fie una socială și să se combată uh, salariile uh, prea mici. Salariul minim nu poate fi stabilit numai uh, arbitrar la nivel politic și de aceea eu aș lupta lupta pentru uh, contractele, contractele colective, dar văd că ele încă nu au un rol important în uh, statele membre. Deci cred că e un aspect care trebuie avut în vedere mai atent ca să respectăm principiul unei economii sociale. Mulțumesc. Mulțumesc pentru SND, doamna Iungarius. Mulțumesc, mulțumesc și domnului Corte pentru această prezentare a Direcției Generale pentru Ocupare și a activității de până acum. Cred că ați început pe bună dreptate cu pilonul european al drepturilor sociale. Acesta este un soclu de principii și un angajament politic comun. Întrebarea mea vizează tocmai acest angajament politic comun. Din când în când ascultând și uh, discursul uh, președintei alese a Comisiei, ne întrebam cine e răspunzător cu împlinirea acestor promisiuni din pilonul social, drepturilor sociale. Ați vorbit de uh, locuințe la un preț abordabil. Vom avea o inițiativă din partea Comisiei Europene pentru creșterea numărului de spații locative um, pe care oamenii să le poată permite și, la nivel mai general, nu există un risc mare ca trimiterea la subsidiaritate să fie înțeleasă de oameni în sensul că, de fapt, statele membre trebuie să se ocupe de îndeplinirea promisiunilor din pilonul social. Deci, sper că Comisia va face o propunere de directivă privind condiții echitabile pentru um, munca pe platforme, pentru că se vorbește de muncă precară, ați vorbit de viitorul muncii și cumva cei care sunt în economia platformelor se confruntă cu salarii eh, injuste, cu platforme care spun că n-au nicio răspundere în ceea ce privește raportul de muncă, pentru că sunt doar platforme IT. Așadar, urmează să faceți o propunere privind condițiile de muncă decente, mai ales pentru eh, munca eh, în economia platformelor. Renew, domnul Păslaru. O rog pe vicecoordonatoarea din grupul nostru Renew să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule coordonator, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare foarte interesantă și utilă. Pentru grupul nostru aș insista până la urmă asupra implementării pilonului european al drepturilor sociale care trebuie să meargă mai departe, așa cum spuneați la început. Cred că trebuie să ne sprijinim pe acest pilon, uh, să ne concentrăm pe uh, ESF+, Plus, pe fondul uh, de ajustare la globalizare, de care vom avea nevoie mai mult ca niciodată în lunile care urmează, cred eu, și, de asemenea, să ne concentrăm și pe coordonarea pentru regulamentul 883. Celelalte aspecte importante pentru grupul nostru sunt continuarea reducerii șomajului uh, în rândul tinerilor, în special a numărului de tineri care nu sunt nici în uh, sistem educațional, nici la un loc de muncă, niți și vedem că toate țările europene au nevoie să se gândească la viitorul tinerilor noștri, mai ales a celor mai defavorizați, și Apoi, tot ce ține de pregătirea și uh, schimbările în materie de competențe, abilități, uh, tranziția economică, despre care ați vorbit și dumneavoastră, care e tocmai accelerată cu introducerea inteligenței artificiale, dar și a tuturor mecanismelor digitale uh, în economie, deci e nevoie de noi competențe, dar avem nevoie și de tranziție ecologică și de pregătire pentru aceasta. Cred că nu se vorbește suficient de des de pregătire uh, din perspectiva competențelor pentru o tranziție ecologică. Vorbim de obiective, dar trebuie să vedem care vor fi noile competențe, noile meserii care vor apărea. Se pare că nu vorbim suficient despre ele. Uh, de obicei uh, mai ne concentrăm pe a speria populația și deci trebuie să ne gândim mai mult și mai ales la implementare. Mulțumesc, uh, Verzi, doamna Langenziben. Mulțumesc, domnule Corte. Voi spune și eu câteva cuvinte la adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru propunerile foarte bune, însă trebuie să mai vin și cu alte aspecte vorbim uh, și vedem că până la urmă niște acte normative importante se tot amână și nu ajungem la situația pe care ne dorim. Directiva privind detașarea, de exemplu. Ați vorbit și de sănătate și aș vrea să reamintesc despre directiva Directiva privind cel, persoanele afectate de boli ale scheletului și sistemului muscular, cei care suferă de boli musculare și care trebuie internați în anumite unități de îngrijiri medicale ca să fie mai bine îngrijiți se consideră că deciziile luate fără consultarea lor uh, contravin drepturilor lor fundamentale. Directiva a fost promisă în ultimii uh, cinci ani. Apoi alt lucru foarte important, salariul minim. Aștept așteptăm uh, cu mare plăcere să colaborăm, dar e nevoie de legiferare, nu de recomandări ale Consiliului. Trebuie în sfârșit să avem ceva cât mai concret, astfel încât uh, perspectivele să devină mai clare uh, și în statele membre și să vadă și cetățenii ce le aduce lor Uniunea. Mulțumesc! Pentru idee, doamna Jame. Doamna președinte, domnule Corte, vă mulțumesc pentru intervenție. Aș sublinia câteva îngrijorări însă. Agenția Europeană a Muncii, care în mod normal ar trebui să devină activă în octombrie. Problema e că nu știm exact ce mandat de acțiune are, nu știm mare lucru nici despre cine va conduce această agenție și cred că vedem aici o dorință de a organiza uh, un fel de dumping social uh, de care suferă uh, economiile noastre. Aș vrea să vă reamintesc doar ca exemplu că în regiunile noastre avem date despre ucenicii și uh, apelul la lucrători detașați. Apoi, problemele întâmpinate de inspecțiile muncii uh, nu s-au rezolvat și acum se investește într-o nouă agenție. Deci, uh, cred că se va reduce din suveranitatea statelor și se va impune uh, de sus în jos ceva organismelor naționale. Și apoi, în situații foarte precise, se pare că nu va fi deloc exclus ca autoritatea să aibă prerogative proprii și să-și impună deciziile autorităților naționale. Deci, suntem pe o cale care nu ne duce spre progres social și dialog social de care vorbeați și uh, nici spre economia bunăstării despre care s-a vorbit la începutul mandatului. Pentru ECR, domnul Goking. Bun, mulțumesc în primul rând pentru prezentare, care a fost foarte detaliată și cuprinzătoare. Trebuie să fim conștienți că în Europa pe viitor vom avea probleme legate de schimbările climatice, de revoluția digitală, sărăcie în rândul diferitelor categorii, șomaj, mă rog, subiecte pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Uh, Trebuie să folosim oportunitățile pe care le avem pentru a avea o Europa mai socială, în care oamenii, așa cum spuneau și antevorbitorii, simt ce face Europa bine pentru ei. Trebuie să mergem la rădăcinile democrației uh, noastre europene și să vor, aș propune să vorbim și despre ajutorul și alocațiile pentru copii, astfel încât să ne activăm cu adevărat și oamenii să simtă că Europa face ceva bine pentru ei. De asemenea, să atragem pe uh, cei de la bază alături de noi. Trebuie ca tot ce facem să fie echilibrat din, vedere, din punct de vedere social. Uh, vedem că se conturează probleme și noi nu ne folosim de toate oportunitățile. Am uh, renunțat la anumite fonduri și cred că ar fi bine să le folosim pentru, să le folosim pentru a ajuta oamenii mai bine, să investim în proiecte sociale. Vă mulțumesc deci pentru prezentare și pentru faptul că veți, ați ascultat și observația mea. Mulțumesc! Acum, dragi colegi, voi da cuvântul acelora dintre dumneavoastră care doresc să pună întrebări. Îmi cer scuze, tot uit de guie, nu e ceva personal, îmi cer scuze. Mulțumesc, nu e bine să ne uitați, pentru că suntem un grup mic, dar important. Cel puțin dacă ne întrebați pe noi cu siguranță noi vă vom tot reaminti că există. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Vă mulțumesc că ați venit. Cred că e important să purtăm acest dialog. Aș vrea să pun o întrebare referitoare la dorința doamnei von der Leyen să introducă un salariu minim european. Știu că e foarte devreme, dar dacă ne uităm în programul politic al doamnei von der Leyen, vedem că acest lucru ar urma să fie propus în primele 100 de zile. Așadar, v-aș întreba la ce vă așteptați, care ar fi nivelul unui astfel de salariu minim față de salariul mediu, care ar fi raportul sau dacă raportul ar fi la fel în fiecare stat membru același. Și v-aș mai întreba cum o să vă asigurați că se va respecta modelul uh, pieței muncii din statele nordice, unde remunerația și condițiile de lucru sunt uh, de competență aproape exclusivă a um, dialogului dintre um, partenerii sociali și nu se stabilesc prin lege. Vă mulțumesc pentru faptul că ați respectat timpul acordat și acum am deja o listă de intervenții. Doamna Zaikovski, mai întâi. Domnul Zaikovski. Mulțumesc că am văzut că domnul Corte se pricepe și vorbește în multe limbi. Eu voi încerca să vorbesc în cehă, sigur va înțelege și chiar va încercam să răspundă în aceast, aceeași limbă. Deci, prima întrebare. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Ce de fapt și Eurofond? Ați vorbit de ele. Am vizitat cele două agenții și mă ocup de descărcarea de gestiune în fiecare an pentru aceste agenții. Înțeleg care e tra- istoria acestor agenții, însă am o întrebare. Cum vor funcționa cele două agenții? Care e rostul lor? Analizele lor vor fi avute în vedere în munca dumneavoastră? nu ar fi momentul cumva să ne întrebăm dacă aceste două agenții nu ar trebui cumva reformate? Și încă o întrebare. Dezechilibrele, inegalitățile sociale din anumite state membre. Austria a introdus o anumită măsură. Alocațiile pentru copii, pentru străini, au fost reduse. Doamna comisar a criticat acest lucru, însă nu s-a mers mai departe cetățeni din multe țări se întreabă ce urmează să facă în continuare Comisia Europeană. Și a treia întrebare legată de buget. Aveți dreptate. Avem multe proiecte foarte bune și minunate. Ceea ce ne-ați arătat uh, demonstrează că avem o politică europeană foarte bună, însă Ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva fondul ESF n-ar putea fi și mai eficient pentru a depăși nivelul acesta de eficacitate. Danielson? Mulțumesc, doamna președinte. Voi folosi posibilitatea pe care mi-o oferiți de a vorbi și în suedeză. Mulțumesc foarte mult domnului director general pentru prezentare. Mai întâi câteva cuvinte legate de faptul că peste 100 de zile vom avea o propunere privind, sau în primele 100 de zile vom avea o propunere privind salariul minim european. Cred că e o idee bună. Dar ce facem cu partenerii la piața muncii? Ar fi important să ținem seama de diferitele modele pe care le întâlnim în Europa pentru stabilirea salariilor. Întrebarea mea astăzi ține de faptul că 4.000 de oameni mor la locul de muncă, 80.000 mor din cauza expunerii la radiații și există probleme psihosociale generate la locul de muncă și care au efecte dezastruoase. Deci cred că o strategie uh, pentru muncă ar trebui să aibă obiective mai ambițioase, printre care trebuie să se numere, după părerea mea, și uh, Uh, ambiția de a avea zero uh, decese provocate de condițiile de muncă. Cei care merg la muncă dimineața ar trebui să se poată și întoarce sănătoși acasă seara. Cred că acest lucru ar putea fi măsurat, am putea avea un tabel uh, pentru situația din statele membre. Deci am o întrebare succintă, simplă. Comisia ne va sprijini și vom avea o strategie pentru condițiile de muncă mai ambițioase, mai ambițioasă și uh, dacă în aceasta vom avea un obiectiv de 0% decese la locul de muncă. Domnul Manders? Thank you, <coughs> Chair. Mulțumesc. Eu reprezint partidul 50 Plus din Olanda și discutam despre, alege, despre campania de europarlamentare Europa a lucrat din greu pentru prosperitate, dar mai ales prin intermediul multinaționalelor. Acum cred că este momentul, și dumneavoastră ați menționat acest lucru, este momentul să includem și oamenii, să includem în ecuație și oamenii care uh, se află în alte categorii. Pentru că dacă nu ești inclus, ai de pierdut. Cred că este o mare provocare atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi în așa fel încât Comisia și Parlamentul să găsească soluții. Cum să includem toți acești oameni, toate aceste categorii de oameni? Nu e vorba doar despre salariu, nu e vorba doar de un venit pentru ei, ci este foarte important pentru toți oamenii care au uh, scăpat printre degetele, au scăpat așa prin, prin crăpături. Uh, un loc de muncă le dă și o structură socială zilnică a acestor oameni. Alături de Parlamentul European, Comisia Europeană trebuie să caute soluții pentru economie, pentru persoanele în vârstă. Aceste persoane sunt excluse, în opinia mea, din societate în toate statele membre europene. Sper să acceptați provocarea mea, să găsim în anii următori împreună o soluție în așa fel încât persoanele vârstnice să, fie, poat, să poată fi implicate în societate, nu doar financiar, ci și social. Vă mulțumesc! Urmează domnul Salibe și apoi să pregătească domnul Marino. Da, mulțumesc foarte mult directorului general pentru prezentarea foarte detaliată. Eu am două întrebări. În primul și în primul rând am o întrebare care uh, vizează planurile comisiei. Deseori s-a vorbit despre digitalizare. Digitalizarea la locul de muncă și efectul pe care îl are acest proces asupra lucrătorilor din Europa. Cred că este momentul pentru legislație care să acopere efectele acestui fenomen asupra locului de muncă. Dreptul la deconectare, de asemenea, este un drept foarte important care se pune în aplicare deja în mai multe state membre, de exemplu în Franța. Și am văzut că această, această punere în aplicare are un impact pozitiv. Aș dori să vă întreb așadar dacă în noul program de lucru al Comisiei există planuri pentru a vă asigura că dreptul la deconectare este luat în considerare peste tot. Apoi, în ceea ce privește Fondul European pentru Globalizare și revizuirea acestuia, eu cred că acest fond ar trebui să vizeze toate realitățile, inclusiv cele care, cu care se confruntă statele membre mai mici, de exemplu Malta, de unde sunt eu. În Malta nu avem foarte multe companii care au peste 500 de angajați. Așadar, ca să ne asigurăm că Fondul European de Globalizare este eficient și are rezultate efective, adică atinge rezultatele pentru care a fost creat și să ne asigurăm că într-adevăr acoperă fiecare situație, atunci trebuie să ne asigurăm că ținem seama și de situațiile care apar în statele membre mai mici, unde companiile sunt proporțional mai mici. Trebuie să ținem seama de asemenea și de propunerea Parlamentului European în așa fel încât să reducem numărul de persoane șomere. Mulțumesc! A fost foarte interesantă această prezentare din partea domnului Corte. Eu cred că ar trebui să spunem un lucru foarte simplu, și anume că se joacă aici, practic, viitorul uh, Uniunii Europene în cadrul discuției despre pilonul social european. Și nu vorbim doar despre viitorul politicii sociale în Europa, ci despre viitorul Uniunii, propriu-zise. A fost foarte important că am auzit uh, um, care sunt perspectivele din diversele puncte de vedere și să vedem cum stă lucrurile, dar nu putem să discutăm despre această temă fără să vorbim despre discrepanța imensă care există în Europa este uh, veriga slabă din, întreag, din întregul pariu european. Deci trebuie să ne concentrăm pe un salt imens de calitate. E nevoie să creștem calitatea. Trebuie să discutăm în continuare despre salariul minim, să participe la această discuție toate părțile interesate și de asemenea sunt de acord cu ce au menționat colegii pașii care ar trebui să fie urmați pe mai departe și faptul că este urgent. Apoi mai este și problema politicilor pe care trebuie să le folosim pe plan domestic. Care sunt politicile prevăzute, care sunt programele? Ați menționat câteva lucruri um, aici, dar aș dori mai multe detalii. Apoi, în anumite state europene, există o problemă cu integrarea migranților. Deci acest lucru trebuie să fie abordat. Nu în ultimul rând, politicile pentru persoanele vârstnice. Aici există două aspecte ale problemei și trebuie să le privim pe ambele în același timp îmbătrânirea activă a populației, pe de-o parte, trebuie să venim cu măsuri în acest sens, și lipsa de autonomie a acestor persoane. Cred că aceasta este marea discrepanță de la ora actuală și cred că avem nevoie de mai multe politici în acest sens. Mulțumesc. Urmează doamna Blinkeviciute și apoi să pregătească doamna Jdanoca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule director general. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru prezentarea detaliată, vă mulțumesc foarte mult și pentru cooperare dintre instituțiile noastre. Direcția dumneavoastră generală a lucrat în mod foarte productiv. Ne-ați prezentat 27 de acte legislative, din care 24 au fost adoptate până în prezent. Doar câteva au rămas încă pe masa negocierilor. Eu însă mi sunt raportoare pentru fondul privind globalizarea și vom coopera în mod activ în așa fel încât raportul aferent să se adopte cât mai repede, deoarece este, acest fond este absolut necesar pentru cetățenii noștri. Doream să vă pun o întrebare. În ceea ce privește uh, pilonul social european, statele membre, alături de comisie, lucrează foarte mult în așa fel încât să stabilească cum să pună în aplicare pilonul social și ce este acesta. În 2017 am stabilit cele 13 principii despre care menționați. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Uh, direcția dumneavoastră va evalua rezultatele uh, în următorii trei ani, veți vedea cum stăm uh, în acest, după acest răstimp, care sunt prioritățile care ar trebui să fie schimbate sau ce s-a întâmplat. În al doilea rând, cum să lucră cu garanțiile europene pentru copii. Mă interesează mai ales problematica sărăciei copiilor. Partidul nostru social-democrat va pus în mai multe rânduri această întrebare. Care sunt măsurile utilizate pentru a combate sărăcia copiilor? Ele nu sunt suficiente la ora actuală. Trebuie să ne consolidăm forțele, atât naționale cât și europene, în așa fel încât să înfrângem în sfârșit acest flagel. În al treilea rând, Ați vorbit despre recomandările specifice pe țară. Toate acestea sunt lucruri foarte frumoase, dar care este problema? De ce statele membre nu sunt uh, totuși în măsură să pună în aplicare aceste recomandări care le sunt făcute? Cum putem să atingem aceste obiective? Doamna președintă, mulțumesc. Urmează doamna Jdanoca și apoi doamna Homs să se pregătească. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Corte, aș dori să mă concentrez pe trei propuneri pe care le așteptăm. În primul rând, mulți colegi s-au referit deja la salariul minim. Un alt indicator care a fost inclus în recomandările și linia directoare pentru politica socială se referă, se referă la venitul minim. Cum stau lucrurile cu acest dosar, cu venitul minim? În al doilea rând, un lucru urgent pe care l-a menționat deja colegi este propunerea pentru protecția lucrătorilor de, um, în, împotriva factorilor oncogeni și mutageni. Sperăm să primim propunerea aferentă anul acesta. În al treilea rând, Un al treilea dosar pe care îl așteptăm cu nerăbdare din partea serviciilor comisiei ar fi următorul. Directiva cadru cu privire la participarea lucrătorilor la nivel de companie. Cum stau lucrurile cu acest dosar? Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Holmes și apoi o rog pe doamna France să se pregătească. France. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc foarte mult și domnului Corte pentru faptul că a venit la Comisia pentru Ocupare să discute cu noi. Un lucru pe care l-a menționat domnul Cortes uh, este garanția pentru copii. Pe 3 decembrie anul trecut, Parlamentul European a hotărât ca în viitorul ESF Plus, în următorul CFM, să existe aproximativ 6 miliarde de euro pentru garanția pentru copii. Parlamentul a recunoscut astfel că reducerea sărăciei copiilor trebuie să fie unul dintre obiectivele viitorului buget european. În ciuda scepticismului comisiei actuale față de această propunere, guvernul Spaniei și pre președintele aleasă von der Leyen au uh, vorbit în favoarea unui astfel de instrument, deoarece trebuie să combatem acest fenomen din societatea noastră, sărăcia copiilor, și să reducem astfel inegalitățile. Cu toate acestea, Spania, noi considerăm că un compromis politic nu poate să vină decât uh, printr-un, printr-o inițiativă proprie. Astfel ar fi fonduri mai multe, un nivel de cofinanțare diferențiat față de cel din ESF+, Plus și o gestiune proprie, deci trebuie să fie ceva independent. Și atunci, întrebarea mea dumneavoastră, domnule Corte, este următoarea. Europa oportunităților trebuie să se bazeze și trebuie să țină seama și de copii. Comisia Europeană trebuie să dea explicații cu privire la retragerea acțiunii pregătitoare cu privire la garanția copilor. Și ce propuneți să, ce ne propuneți practic în momentul în care doamna von der Leyen și-a asumat această inițiativă? Și Uniunea Europeană cum va lupta împotriva sărăciei copiilor și inegalității dacă garanția pentru copii intră în ESF+. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, urmează doamna Fransen, ultima vorbitoare înscrisă pe listă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Cort, pentru prezentarea foarte interesantă. Am două întrebări foarte succinte, dar foarte concrete. Cum evaluați funcționarea Consiliului European pentru Munci și ce îmbunătățiri credeți că pot fi aduse aici? Și apoi, directiva de punere în aplicare cu privire la directiva detașării lucrătorilor și clauza de revizuire, are, are o clauză de revizuire după 5 ani. Care este um, calendarul pentru această revizuire și când vă așteptați la un uh, raport final. Mulțumesc foarte mult, aceasta a fost ultima întrebare din partea dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul domnului Corte, care are până la 11.45 să vă răspundă, deci uh, timp berechet. Îmi voi da silința. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări care au uh, s-au plecat asupra foarte multor teme. Și astăzi însă nu pot să vorbesc despre planurile următoare comisii, nu am uh, uh, această libertate, dar voi încerca să pun lucrurile un pic în context. Domnule Radke. Eh, eh, Ați spus că Europa Socială n-ar juca un rol important în dezbaterea națională. Încă, într-adevăr, avem o problemă aici. Deși cu președintele Juncker avem o comunicare foarte bună, tot n-am reușit ca statele membre să vadă Europa Socială ca parte a discuției. Mereu sunt uh, considerate două niveluri separate unde nu există o conectare. Și îmi pare rău de acest lucru și ar fi bine să mai lucrăm în acest sens. Poate că viitoarea comisie va putea face acest lucru. Um, a tot vorbit despre semestru, despre activități de comunicare, sunt foarte activi. Apoi, a doua întrebare, aspecte tarifare, um, salarii minime, da? Au vorbit și alți uh, membri despre aceste salarii minime. Și trebuie să vedem ce a spus doamna von der Leyen despre aceasta. Stați să găsesc citatul. În primele 100 de zile de mandat voi propune un uh, instrument juridic ca să mă asigur că fiecare lucrător are un salariu minim corect. This should allow for a decent... Astfel, um, se va permite o întâlnire decentă oriunde locuiesc, căci salariile minime trebuie să fie stabilite în funcție de tradițiile naționale prin acorduri colective sau prin prevederi uh, legale cred uh, solid, uh, cred foarte mult în dialogul social între angajatori și sindicate, între persoanele care își cunosc sectorul și uh, regiunea cel mai bine. Cred că e destul de clar. Scrie în propoziția aceasta foarte clar că fie creăm un salariu minim prin legislație sau prin dialog social, prin aspecte tarifare. Când vorbim cu juriștii noștri despre posibilitățile care există, lucrurile sunt clare. Nu putem lua statelor membre această opțiune. E un punct uh, fundamental și care e și logic. Comisia nu vrea să slăbească aceste legături tarifare. Dar ce facem cu cei care nu sunt acoperiți de astfel de înțelegeri? Și asta e interesant. Și aici s-ar putea să existe probleme și în uh, Suedia și chiar și în Danemarca. Cred că aici va trebui purtată discuția. Um, the, um, the European pillar, the political... Doamna Iongerius, pilonul european, angajamentul european, dacă vom avea un angajament cu privire la locuințele um, um accesibile ca preț nu pot să vă promit nimic, însă există un grup specific unde se discută despre aceste aspecte. Toate serviciile din Comisia Europeană care, vizea, care au un interes și influențează acest domeniu și nu sunt afectați doar noi, de exemplu, sunt influențate și, um, de exemplu, posibilitățile subvenții din partea um, statelor și atunci avem colegi de la DG Competiție, Concurență, îmi cer scuze, avem colegi de la DG Just, mai multe direcții sunt uh, reunite în acest, uh, în acest grup de lucru în care analizăm problema caselor um, locuințelor uh, ieftine, accesibile ca preț. În ceea ce privește economia platformelor, doamna von der Leyen a spus că va analiza această chestiune. Din punctul meu de vedere pot să vă spun că ar avea sens, într-adevăr. Dar aici depind foarte mult de uh, superiorii mei politici. În discursul domnului von der Leyen, ea a spus că vom analiza cerințele specifice care ar putea să fie necesare pentru economia platformelor. Și dumneavoastră a spus pe bună dreptate că modele tradiționale în care fie ești un lucrător sau un angajat, cu toate că într atât încă se vorbește despre lucrător, fie ești uh, liber profesionist. Și toate aceste lucruri au o influență majoră asupra sistemelor uh, naționale. Deci toate aceste lucruri au de asemenea un impact major asupra salariilor, asupra asigurărilor sociale, asupra pensiilor. Distinția aceasta a devenit însă irelevantă, într-o oarecare măsură. Și atunci întrebarea este următoarea. Cum vor răspunde statele membre? Cum își vor adapta sistemele? Toate statele membre analizează posibilitățile. Și domnul Radke a spus că toate statele membre analizează această posibilitate și mi-aș dori să avem o discuție mult mai uh, extinsă la nivel european, deoarece efectele transfrontaliere sunt semnificative. Nu putem să legiferăm pur și simplu într-o țară și să spunem că totul este în regulă. Pentru că următorul lucru care se va întâmpla este că vine cineva în directiva detașării lucrătorilor care intră în țară în mod legitim, care îți uh, subinează complet sistemul. Deci acest lucru trebuie să fie abordat la nivel european. Doamna Brune, pune aplicarea pilonului european. Da, am vorbit deja despre acest lucru, am spus câteva cuvințele despre acest aspect în prezentarea mea. Uh, transformare ecologică, noi uh, locuri de muncă, noi competențe, dar într-adevăr este miza principală. Și încă o dată, doamna von der Leyen a spus niște lucruri foarte interesante despre această temă pentru dumnea ei. Inteligența artificială și digitalizarea societăților noastre au, bineînțeles, un impact imens asupra muncii. Și în acest domeniu, doamna von der Leyen va avea inițiative. În ceea ce privește salariul minim, mm, am spus deja care este răspunsul meu. Doamna Langenzipen? Uh, ich bin natürlich nicht zu... Bine, nu sunt eu responsabil pentru sănătate. Dar sigur că există multe legături între biroul meu și cel al colegilor de la DigiSante. Mă voi interesa în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră. Sunt de acord cu ceea ce mi-ați spus despre legiferare. Și eu mi-aș dori acest lucru, atunci uh, Uniunea Europeană poate face ceva și poate urmări ce fac statele membre. Dar am încercat să explic că tratatul impune anumite limite pe care trebuie să le respectăm. Despre salariile minime am vorbit deja. Doamna Jume, Agenția Europeană în domeniul muncii, cred că această agenție joacă un rol foarte, foarte important. Vă recomand să citiți regulamentul de bază convenit cu instituția dumneavoastră, care prevede foarte clar care sunt sarcinile acestei agenții, care va fi înființată la Bratislava și care, la început, va, se va concentra pe punerea în funcțiune acestui, uh, acestui proiect. Ce mă miră pe mine este că Uniunea Europeană a convenit încă din 1958 uh, acest cadru, toate elementele sunt acoperite de, un, de o directivă sau de un regulament modernizate din când în când, dar baza există. Uh, și totuși există aceste portițe de scăpare unde apar situațiile de abuz și de fraudă și sunt foarte dezamăgit de acest lucru. Dacă ne uităm la ce s-a făcut în domeniul Uniunii Vamale, de exemplu, unde există un serviciu vamal întreg a Uniunii Europeană, când vorbim de inspecția muncii, situația arată cu totul altfel. Desigur, și o problemă de cultură diferită de la un stat la altul și e important să existe o încredere și o cultură între instituțiile statelor membre. Și mă bucur că această agenție își începe activitatea aici. Există prima întâlnire a Consiliului de Administrație pe 17 octombrie. Va participa și un uh, reprezentant al Parlamentului în calitate de observator. Domnule Williamson, i-am uh, răspuns deja despre salariile minime și domnului Danielson. Cunoaștem specificul modelului nordic. Vă pot spune un secret? În cele 18 luni de când lucrez aici, chiar m-a afectat această problemă. Și uh, dat fiind și trecutul meu, pare rău, sau cred că niciun stat membru în Europa nu e mai bine organizat în domeniul social decât cele două state membre din care proveniți dumneavoastră. Și există această temere legată de ce face legiunea europeană. Toți vor să fie ca dumneavoastră, întrebați-i. Și mă frustrează acest lucru. Poate ar fi bine să avem o discuție în bilateral. Cum putem elimina această teamă care e mai degrabă ideologică și respectă acest lucru, dar niciodată nu am uh, avut probleme reale. Am spus că facem un minim. Dumneavoastră, în statele dumneavoastră, mergeți mult mai departe, sunteți mult mai buni decât noi. Deci nu văd de ce există îngrijorări, dar n-ar trebui să mă uh, entuziasmez acum prea tare. Iar uh, negocierea colectivă nu este pusă la îndoială, nu este în pericol nu este respectată de doamna von der Leyen și se va vedea acest lucru în propunere. Apoi domnul Stehovski se gerefop este una din agențiile care ține de direcția noastră generală și cred că face o treabă foarte bună pe calificări și că pune la dispoziție tuturor cetățenilor Europei ce e necesar pentru poziția respectivă pare rău că nu uh, vorbesc și limba dumneavoastră, o limbă foarte frumoasă, ar poate a fost o problemă de interpretare. <clears throat> Sunt gata să continuăm această discuție. Iar în ceea ce privește situația din Austria cu acea indexare a um, alocației pentru copii, este într-adevăr o problemă pe care o discutăm cu Austria. S-a, uh, s-au indexat acolo uh, alocațiile, astfel încât lucrători din Cehia sau Slovacia care lucrează în Austria vor avea beneficii mai scăzute decât cele pentru cetățeni austrieci. După părerea noastră e o discriminare, acest lucru nu e permis și am început o procedură de încălcare împotriva Austriei, procedură în desfășurare în acest moment. Domnul Danielson a mai avut o întrebare despre siguranța la locul de muncă. Așa cum am spus, în ultimii 5 ani am introdus niveluri maxime pentru anumite substanțe carcinogene. Mi se pare interesantă și propunerea dumneavoastră cu un obiectiv de zero victime și mă gândesc la ce am putea face. Dar vă dați seama, trebuie să aștept uh, următorul comisar să vedem ce părere are. Dar e foarte important să acordăm atenție acestui subiect care nu este tratat cu suficientă seriozitate, cred eu. Domnul Mumbers s-a referit, venind din partea partidului 50+, plus, despre cei persoanele mai în vârstă, economia argintie, cum se mai spune. Deci, statisticile arată că lucrurile se îndreaptă în direcția potrivită, iar uh, procentajul persoanelor uh, nevoiașe din acel domeniu a scăzut, dar e un element important și aș putea folosi aici o frază pe care o tot auzim, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, măcar din considerente morale, dar poate și mai important, pentru că nu ne putem permite să-i lăsăm în urmă. Dacă ne uităm la piața muncii din Europa, există o lipsă de oameni în multe sectoare. Deci dacă nu folosim acest uh, potențial, inclusiv cei mai în vârstă, inclusiv cei în uh, cu dizibilități, dar care cu puțin ajutor pot foarte bine să lucreze dacă doresc acest lucru, romii, desigur, milioane de romi care nu sunt uh, activi în proces, pierdem capital uman și cred că noi împreună cu statele membre va trebui să, va trebui să facem împreună ceva. Îmbătrânirea activă e de asemenea foarte importantă. Așadar, sunt de acord cu dumneavoastră. Iar în ceea ce privește legislația pentru digitalizare, domnul Achiu Salva, v-am dat deja un răspuns. Micile companii au fost menționate. Cred că doamna președinte cunoaște nevoile IMM-urilor care nu ar trebui uh, să se confrunte cu dificultăți prea mari sau suplimentare. Domnul Majorino, eu am răspuns deja, am spus ce s-ar putea face, am vorbit de salariul minim. Doamna Blinkeviciute, Avem planul de acțiune și iată de ce el reprezintă o idee bună. Sigur că urmărim îndeaproape ce fac statele membre, în special prin semestrul european. În fiecare raport de țară facem o legătură cu cerințele acestui pilon și apoi acea, acel um, tabel de marcaj Și planul de acțiune ar putea fi util aici. Am uh, legiferat și noi, am luat măsuri pe multe din aceste principii, dar ne uităm și la ce fac statele membre. Important este să ne uităm pe partea de guvernanță, cum s-au organizat statele membre și cum ne putem asigura că acel pilon e important. Mă uit la Lituania, și văd un exemplu foarte bun, unde există un uh, punct de contact specific, un punct de lucru al guvernului care urmărește tocmai aceste aspecte. E un model la care uh, ne-am putea gândi. Venitul minim, care nu e același lucru cu salariul minim, acum facem un inventar a ceea ce s-ar putea face Există un grup de studiu care combină situația din toate statele membre și aici uh, rămâne de văzut ce va propune noua comisie. Și apoi președinția Germaniei, care va avea loc în a doua jumătate a anului viitor, din câte știm, e interesată de acest subiect. Cred că acest lucru e menționat și în acordul uh, coaliției de guvernare din uh, Germania. Nu știu încă, nu vă pot spune dacă comisia va avea inițiative. Și apoi garanția pentru copii, da, doamna Holmes, doamna Ginel și alții. Nu pot decât să mă refer la cele spuse de către doamna președinte. Un angajament foarte puternic luat aici. Ne susține fiecare copil pentru, uh, cu nevoie sau nevoia fiecare copil. Voi crea această uh, Uh, inițiative de protecție a copiilor și asta va garanta că fiecare copil care riscă excluziunea socială sau sărăcia să aibă acces la elementele de bază precum sănătate și educație. Avem vreo 6 miliarde, n-a spus ea, dar uh, avem vreo 6 miliarde puse deoparte. Un cuvânt pe care l-aș spune și mă întind un pic prea mult, dar uh, eu nu cred că trebuie să obligăm fiecare stat membru să cheltuie o parte a fondului pentru copii. Cred că vom vedea că există o anumită marjă aici. Sunt state care au un fond ESF Plus foarte mic și poate că prioritatea acestui stat nu vor fi copiii. Să fim deci precauți și să vedem uh, când spunem că anumite fonduri pot fi cheltuite numai pe anumite elemente. Mă rog, Asta va putea fi discutat și mai târziu. În ceea ce privește Consiliul de Probleme de Muncă, am um, elaborat un uh, manual pentru a explica cum funcționează aceste consilii de întreprindere și încercăm să vedem și cu partenerii sociali dacă sunt gata să meargă mai departe. Din păcate, nu am putut încă să ne punem de acord pe cel mai bun uh, mod de a continua și aici trebuie să consultăm acești parteneri sociali și să vedem ce alți pași se pot lua. În ceea ce privește detașarea, în cele din urmă există un raport care va fi discutat încă sub actuala comisie cu privire la directiva existentă și apoi vom vedea despre noua directivă care urmează să fie implementată, am spus în mai anul viitor și apoi vom vedea cum o implementează statele membre. Comisia lucrează și la niște linii orientative. Domnul Junckerius uh, e raportor și a jucat un rol foarte important. Textul e pus la dispoziție, e tradus și toate statele membre îl analizează. Și avem un grup pe care, de state membre pe care încercăm să-l ajutăm. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe. Deci va fi uh, mult de lucru acolo în, pentru anii următori. Vă mulțumesc. Ați făcut o treabă incredibilă răspunzând uh, tuturor întrebărilor în diferite limbi. Sunt foarte impresionată. Și abia uh, e 11.47, suntem uh, în plan. Mulțumesc pentru prezentare și pentru toate răspunsurile și așteptăm cu toții cu interes să cooperăm. So, dear colleagues, we will continue. Dragi colegi, continuăm acest studiu EU și ILO, viitoarea, viitorul uh, muncii. Voi da cuvântul autorului pentru a-și prezenta studiul, domnul Francesco Pastore. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. E o plăcere și o onoare să fiu aici și să prezint acest studiu în fața acestei audiențe. Studiul este unul foarte util, cred eu, pentru a înțelege relația dintre Uniunea Europeană și în special Comisia Europeană și uh, Organizația Mondială a Muncii, unul din principalii actori pe arena internațională în special în, ceea ce, în domeniul uh, problemelor sociale, a piețelor muncii și așa mai departe. Dacă putem începe cu următoarea planșă, iată, vom vorbi despre structura acestui studiu. Voi începe cu structura studiul, uh, studiului, pentru că noi ne vom concentra pe ultima parte a studiului care se referă la viitorul muncii. Apoi voi discuta un pic despre evoluția istorică a relației dintre Uniunea Europeană și uh, Organizația Mondială și apoi pentru fiecare dintre perioadele am identificat-o. Voi vorbi despre rezultatele acestei cooperări. Iar la ultima parte a prezentării ne uităm către viitorul muncii. Industria 4.0, așa cum ne place să spunem, evoluție, nu revoluție, e o situație mai puțin dramatică decât sugerează anumite studii și apoi vorbim uh, despre motivație. Vrem să ne aducem aminte de cea de 100 aniversare a OIM și a 60 aniversare a colaborării dintre UE și OIM, cooperarea început în 58 uh, odată cu crearea primelor structuri ale Uniunii la un an după tratatul de la Roma. Este o perioadă de relații informale, cum vom vedea, și vom încerca să arătăm cât de importantă a fost această perioadă în uh, definirea relației și mai toată această relație, în special în ultimii 20 de ani, așa cum ne arată acest studiu în uh, mare detaliu, avem aceste elemente comune care vin ca urmare a unui mare efort din partea ambelor instituții. Iar studiul ne arată o perspectivă alternativă a Uniunii. Unii consideră că tratatul de la Maastricht ar reprezenta obiectivele Uniunii și stabilitatea fiscală și monetară. Avem și reversul medaliei, și anume modelul social din uh, Europa, care dorește să îmbunătățească condițiile de la locul de muncă, calitatea muncii și locuri de muncă de înaltă calitate Acest studiu încearcă să analizeze cooperarea dintre cele două instituții. În ceea ce privește metodologia pe scurt și de fapt iată și sursele, pentru că este primul studiu făcut pe, despre această cooperare. În ceea ce privește sursele, nu prea avem surse secundare. A trebuit să analizăm uh, procesele verbale ale ședințelor comune dintre UE și OEM și am analizat cum au uh, abordat aceste probleme comune. Am și discutat cu niște martori niște martori privilegiați. Și de acolo am aflat uh, multe lucruri care nu erau uh, disponibile niciunde altundeva. De aceea putem spune că studiul uh, este complet nou, ceva ce nu s-a mai făcut și sperăm că ajutăm la continuarea cercetării în acest domeniu. Din punct de vedere metodologic, aș sublinia doar că pentru fiecare capitol facem o analiză normativă deci o discuție generală a politicilor, a obiectivelor și apoi arătăm um, cum au ajuns acele idei pe agenda politică a Uniunii Europene. Prima parte a cooperării a început, așa cum am spus, încă în 58. La început au fost mai degrabă întâlniri informale, iar relația a fost mai degrabă cu o agenție. De fapt, OEM era o agenție, s-a funcționat ca o agenție, iar Uniunea Europeană se concentra mult mai mult pe dezvoltarea internă, nu pe relații internaționale. au început să devină un jucător internațional și în lumea de, în dezvoltare, dar nu aveau suficiente resurse, nici resurse umane și nici cunoștințe necesare pentru a trata probleme din state în curs de dezvoltare și atunci OEM a devenit un fel de agenție executivă a UE la acel moment, în special în relațiile externe. În timp, Uniunea Europeană a început să implice Organizația Internațională a Muncii în uh, afacerile interne. Și așa cum vă voi arăta pe planșa următoare, au avut loc câteva întâlniri, întâi informale la început și apoi tot mai oficiale între cele două instituții. Au început uh, să se cunoască mai bine. Dar nu exista o relație neapărat oficializată. Cel mai important document din vremea respectivă este acea carte albă a lui Jacques Delors, un uh, raport uh, celebru despre creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă, unde există o subliniere a aspectelor sociale, investiții, ceea ce privește de asemenea investiții și creștere. Acolo se vede influența OIM. Nu intru aici în detaliu, vă arăt doar ce am făcut pentru a reconstrui principalii pași ai acestei cooperări, ca să vă arăt și efortul celor două instituții și cum a evoluat această cooperare în timp. Și apoi perioada următoare din 2000-2007. În această perioadă Uniunea Europeană și OIE au intrat într-o relație mult mai formală. Reuniunile la nivel înalt au devenit tot mai frecvente, adică întâlniri între reprezentanți la vârf ai OIM și ai Comisiei Europene, în special a fost și o reuniune foarte faimoasă între Romano Prodi, președintele de atunci al Comisiei Europene și președintele OIM și, între timp, uh, colaborarea s-a formalizat tot mai mult, s-a stabilit că vor exista aceste reuniuni la nivel înalt periodice, din ale căror procese verbale putem vedea și care au fost momentele istorice, reper, când s-au desfășurat aceste reuniuni și cum a evoluat uh, relația uh, pentru a defini și mai bine nivelurile de politică și modelul social al Uniunii. În această perioadă avem multe contribuții noi ale OIM la activitatea Comisiei, cum ar fi colaborarea pentru o dezvoltare durabilă și nu vreau să intru uh, în prea multe amănunte, dat fiind că nu avem foarte mult timp, însă în raport găsiți multe detalii despre principalele probleme, subiectele cele mai importante și cred că pentru noi ca cercetători a fost foarte important să vedem în ce măsură s-au făcut progrese în această cooperare între UE și OIM. Cred că acum se fac multe lucruri care se bazează pe această colaborare. E un lucru care merită văzut în raport și în studiul nostru. Iarăși, ajungem la unele detalii cronologice privind reuniunile desfășurate de-a lungul timpului și apoi în 2007 a survenit un, un reper în această colaborare. A intervenit criza economică și colaborarea s-a axat în principal pe șomajul în rândul tinerilor. Și ne amintim că garanția pentru tineri a fost o propunere a Parlamentului European, așadar știm că Parlamentul a făcut această propunere importantă, însă din studiu vedem că în dialogul cu martorii privilegiați s-a constatat că de fapt ideea venea de la OIM pe baza experienței în țările în care era activă. Deci OIM a contribuit semnificativ la implementarea garanției pentru tineri în, mulți, în multe state ale Uniunii Europene și în ultimii ani, de fapt, dacă ne uităm puțin la planșe, vedem acest lucru. Colaborarea acum se axează mai mult pe viitorul muncii, pe evoluțiile viitoare, care preocupă acum tot mai mult instituțiile, pentru că șomajul în rândul tinerilor revine la nivelurile precriză și acum putem fi ceva mai optimiști în legătură cu acest subiect. Cred însă că oportunitățile și riscurile legate de viitorul muncii devin mai importante. Știm că există acest proces important de digitalizare a producției și consumului care schimbă structura economică a țărilor și avem și noi studii academice destul de impresionante care arată că se apropie o pierdere semnificativă de locuri de muncă. V-am indicat un studiu foarte important al lui uh, Frey și Osborne, care au spus că 47% din locurile de muncă vor dispărea în urma automatizării. Alte studii au constatat că anumite sarcini vor fi digitalizate și aceasta va duce la pierderea unor locuri de muncă. E o limitare a studiului aici și, de fapt, concluzia e că probabil locurile de muncă se vor schimba, vor evolua în timp. E adevărat însă că o mică proporție chiar vor fi uh, distruse, vor dispărea. Cele mai multe studii par să indice 10%. O altă limitare importantă a studiilor uh, este că ele țin seama numai de distrugerea, de dispariția locurilor de muncă, însă revoluția aceasta industrială 4.0 presupune și crearea de locuri de muncă noi. Vom avea multă inovație în materie de locuri de muncă, se va reduce costul forței de muncă, ceea ce va permite noi moduri de producție. Deci, pe lângă dispariția unor locuri de muncă, ar trebui să se țină seama și de crearea unora noi. Pe lângă distrugere va exista și creație. Și ce facem noi în studiu? Bineînțeles, noi ne concentrăm pe consecințele politicilor, dar facem și o sugestie atunci când ne uităm la studiile OIM și ale Comisiei Europene, și anume că ar trebui să marșăm pe inovare. Pentru că cu cât aceasta este mai accelerată, cu atât mai repede ne apropiem de etapa creării de locuri de muncă. Ne îndepărtăm de pierderea de locuri de muncă și ne apropiem de creare. Scopul nostru este să depășim distrugerea de locuri de muncă, să accelerăm inovarea astfel încât să ajungem în etapa creării de locuri de muncă mai repede. Așadar, sugestia noastră principală aceasta este modelul social european reprezintă modalitatea cea mai bună de a îmbunătăți și a profita de uh, beneficiile aduse de a patra revoluție industrială. Și pentru că nu mai am timp, vreau să spun că avem acest raport uh, al studiului de 100 de pagini pe care am încercat eu să-l sintetizez foarte pe scurt aici. Voi menționa deci în încheiere câteva aspecte care nouă ni s-au părut interesante. Mai întâi, dialogul social e un element esențial al colaborării acesteia între UE și OIM. Pentru că, deși uh, acest lucru încetinește deciziile, le face mai ușor de implementat. Cred că e un lucru important. Un alt aspect remarcabil este că nu există surse suficiente de informare. Și pentru a încheia intervenția, spune că eu am impresia că în statele membre nu există o conștientizare suficientă a acestei dezbatere, a acestor subiecte. Vorbim adesea despre viitorul muncii și în fiecare stat membru constatăm că nu se știe că uh, instituțiile europene și OIM au făcut deja multe lucruri, au pus la punct politici, au făcut sugestii pentru a accelera inovarea și reduce riscurile legate de revoluția industrială 4.0. Deci, ideea e să nu oferim doar mai multe informații, ci să vedem aceste subiecte uh, surprinse în presă, în mass media. E important să arătăm și această fațetă a Uniunii nu doar, să nu vorbim doar de stabilitatea monetară și alte lucruri. Și o altă observație ar fi că ar trebui să avem un fel de semestru european pentru problemele sociale. De ce nu? Un semestru pentru obiectivele sociale sau pentru politicile sociale pentru fiecare stat membru. Și cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule, pastore, domnule profesor Pastore, foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Ferboven, care eu urez bun venit. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi de la Comisia Europeană, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația făcută să particip, dat fiind că sunt uh, director al uh, biroului de la Bruxelles al OIM și asigur legătura cu instituțiile europene, și sunt astăzi pentru acest schimb de opinii aici, după prezentarea studiului uh, privind colaborarea de 60 de ani dintre OIM și Uniunea Europeană. Reuniunea de astăzi este foarte oportună, din două motive. O dată pentru că începe un mandat nou în Parlamentul European și a, suntem în această comisie foarte importantă pentru noi și, în al doilea rând, pentru că, așa cum s-a spus, anul acesta Organizația Internațională a Muncii își uh, sărbătorește centenarul. Într-adevăr, iată, o istorie mai îndelungată decât a Uniunii, dar există și multe elemente uh, comune între cele două structuri. OIM a fost uh, înființată după primul război mondial, după ravagiile aduse de acesta în Europa. S-a spus în tratatul de la Versailles că pacea socială trebuie menținută și că aceasta trebuie să fie esența mandatului Organizației Internaționale a Muncii. Așadar, promovarea justiției sociale a parteneriatului nu doar între națiuni, ci și cu organizațiile angajatorilor și cu cele ale angajaților trebuiau promovate. Apoi, după încă un conflict devastator, S-a creat o Europa Unită, s-a născut Uniunea Europeană și s-a bazat pe aceleași principii, a avut aceeași logică și s-a spus, dialogul social se găsește în ADN-ul modelului social european și al OIM. Așadar, de ce vorbesc despre aceste origini comune și despre această rațiune de a fi comună? E ceva important și cu toții trebuie să ne amintim, pentru că ambele instituții uh, se confruntă acum cu provocările de pe piața muncii și dacă vrem să influențăm viitorul muncii, va trebui să ne amintim de unde am plecat. Angajamentul ferm față aceste de valori comune între Uniune și OIM, unde se regăsesc concret? Dacă ne uităm la nivelul de ratificare a standardelor de bază în materie de muncă, sunt cele mai înalte standarde din lume, și toate cele 28 de state membre au ratificat convențiile referitoare la standardele principale. Aceste convenții internaționale se încheie, după cum știți, în cadrul OIM de către guverne și uh, sindicate și asociațiile angajatorilor uh, din cele 187 de state membre. În cadrul conferinței internaționale a OIM și după ratificare devin instrumente cu forță uh, juridică obligatorie. E același lucru pe care l-a menționat și domnul Corte. E vorba de standarde minime, dar sunt aplicabile în toate statele membre uh, OIM la nivel internațional. Și nu e vorba doar de legislație, ci și de recomandări în materie de politici, instrumente, bune practici care sunt promovate cu ajutorul acestor convenții sau recomandări. Un lucru și în legătură cu colaborarea, pentru a completa ce s-a spus despre studiu, ca și concluzie după acești 60 de ani de colaborare între cele două structuri, se poate spune că, într-adevăr, această colaborare a evoluat, a crescut, s-a intensificat, s-a aprofundat. De ce s-a extins? Pentru că studiul ne arată o listă de subiecte de cooperare selectate, dar se poate vorbi și de migrație, lanțurile de aprovizionare la nivel global, protecție socială. Ați fi putut acoperi și aceste subiecte, dar studiul ar fi fost de două ori mai voluminos, ar fi fost de 200 de pagini. De asemenea, colaborarea s-a intensificat. Cred că și domnul profesor a spus acest lucru. Există reuniunile la nivel înalt, care se organizează tot mai des, E vorba de întâlniri între cei de la conducerea OIM și cei din uh, conducerea Comisiei Europene. DG Ocupare ajută și alte DG-uri să colaboreze, dar noi, având un mandat mai larg, am cooptat și alte DG-uri, cum ar fi DG Comerț, Mare, Dezvoltare, uh, care participă acum aceste la aceste reuniuni la nivel înalt. Deci s-a intensificat colaborarea nu doar cu Comisia Europeană, ci și cu alte instituții, cu Parlamentul European, de exemplu, colaborăm cu Comisia dumneavoastră periodic, dar și cu alte comisii, cum e INTA, FEM, DV și așa mai departe. Și cu LIBE, de asemenea. Mai sunt și alte instituții, cum ar fi Comitetul Economic și Social European, și apoi mai sunt și agențiile. Domnul Corte a spus uh, că, de exemplu, Agenția Europeană pentru Muncă are și un grup de consiliere unde OIM participă cu statut de expert observator. Contribuim acolo cu experiență. Iată, deci, un exemplu foarte concret pentru felul în care această colaborare s-a extins și a devenit mai aprofundată, mai intensă ea s-a și aprofundat în ultimii 60 de ani. Foarte recent, dacă ne gândim la toți acești 60 de ani, uh, vedem că cooperarea la nivel tehnic a susținut cu adevărat ceea ce au făcut Comisia Europeană, Parlamentul European, ce vrea să facă Uniunea în ansamblul ei și în relația cu alte țări. Comisia Europeană e acum primul donator cu, uh, în materie de cooperare tehnică față de OIM. În acordurile de liber schimb există acum capitole privind durabilitatea, privind standardele internaționale uh, în materie de muncă și acest lucru permite foarte bine OIM să promoveze ratificarea standardelor uh, privind Uh, muncă. Și vă amintesc că aceste standarde privesc uh, munca forțată, munca copiilor, egalitatea de șanse, nediscriminarea și libertatea de asociere și de a încheia acorduri colective. Așadar, această colaborare este foarte importantă pentru OIM. Suntem gata alături de Uniunea Europeană ca și la nivel internațional, în G20 și în alte foruri multilaterale, să susținem toate eforturile Uniunii. E ceva foarte relevant și pentru noi, și în prezent, și în viitor. Aveți foaia de parcurs pentru pilonul european al drepturilor sociale. Există acolo o prevedere, se arată că e nevoie de implementare de plină și după o modificare în mai și OIM se ocupă de propria foaie de parcurs acum în anul centenar pentru a redacta o declarație centenară privind viitorul muncii. Iată deci cele două busole care ne vor uh, ajuta să ne orientăm în viitor și să colaborăm pe mai departe și să schimbăm lucrurile pentru oameni în această lume a muncii în schimbare să facem schimbările necesare. Și în încheiere, aș vrea să profit de prilejul pe care mi-l dați astăzi, dat fiind că vom lucra împreună și pe viitor, să vă arăt modalități concrete uh, de colaborare și să fac câteva sugestii despre cum putem să le dezvoltăm și mai mult. Dumneavoastră, membrii ai Parlamentului European și asistenții dumneavoastră sunteți vizați. De exemplu, ce am făcut în trecut? Am, uh, v-am dat cercetările noastre, v-am pus la dispoziție informațiile, statisticile pe care le-am obținut din sistemul de supraveghere uh, a aplicării standardelor internaționale în materie de muncă. Am uh, împărtășit raportorilor experiența noastră, am făcut briefinguri, informări, înainte de deplasările membrilor Parlamentului în diferite țări și am folosit referințele la aceste standarde internaționale ale noastre, ale noastre în uh, documente, legislație, uh, unde era adecvat. Așadar, în încheiere, permiteți-mi să subliniez că colaborarea dintre instituția noastră și Uniunea Europeană în legătură cu justiția socială, munca decentă, sunt și vor fi relevante și în continuare, atât în Europa, dar și în afara ei. Mulțumesc foarte mult și acum sunt gata să ascult întrebările dumneavoastră. Both. Mulțumesc foarte mult ambilor uh, oaspeți pentru prezentările lor și acum a venit momentul să dăm cuvântul coordonatorilor. Pentru PPE, domnul Radke, pe care nu-l văd în sală, așadar urmează SND, doamna Iuncaris. Presentation of your studies. Mulțumesc foarte mult prezent, pentru prezentarea acestui studiu. Mulțumesc și pentru faptul că ați analizat felul în care mai putem să cooperăm atât cu Comisia noastră cât și cu Parlamentul European în întregimea sa. Din experiența mea profesională anterioară, am, an, am an, o anumită experiență cu OIM-ul. Am o întrebare despre declarația ultimei conferințe OIM cu privire la viitorul muncii. OIM-ul pune accentul foarte mult pe implicarea tuturor părților implicate, tuturor partenerilor. Dar eu mă întrebam un lucru. Noile domenii de muncă, cu toate posibilitățile digitale aferente, la rândul lor, duc la persoane independente și guverne care trebuie să împărtășească o anumită responsabilitate în timp ce o platformă sau un angajator digital își ia vacanță de la responsabilitate, se spală pe mâini. Și atunci mă întrebam, cum uh, în, uh, în pregătirea viitoarelor documente de lucru, cum discutați despre responsabilitatea angajatorilor, angajatorilor în sens clasic, dar și uh, în sensul mai contemporan de uh, economia platformelor, economie digitală. Ați ținut seama de aceste diferențieri? Aveți sugestii uh, bune pentru o bună pregătire a politicilor pe viitor în așa fel încât responsabilitatea aceasta să fie reală pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru angajatori? Mulțumesc! Am uitat să menționez un lucru, o informație despre cele două minute Vă rog să vă limitați intervențiile la câte două minute. Pentru Renew are domnul Păslaru cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări OIM pentru... La mulți ani OIM pentru cei 100 de ani și mulți înainte. În numele Renew aș dori să spun că acest document este foarte util. Este genul de document care poate să ne uh, um, inspire pe mai departe. Grupul nostru, Renew Europe, își dorește o Europa modernă, o Europa care se bazează pe perspectivă economică fiabilă și o, o Europa socială puternică, în care atât lucrătorii cât și viitorii angajatori sunt sprijiniți de, inte- de legislație inteligentă. De asemenea, suntem ferm în favoarea politicilor bagat, uh, bazate pe informații. Însă, din nefericire, aici avem foarte multe speculații. Domnul profesor ne-a arătat că sunt foarte multe studii care uh, privesc lucrurile din perspective extrem de diverse. Provocarea cu care ne confruntăm acum însă nu este însă aceea doar de a supraviețui. Nu uh, stăm pur și simplu cu mâinile în sân, așteptăm să, se, să ni se întâmple ceva, să supraviețuim. Nu, noi trebuie să putem să uh, folosim uh, puterea tehnologiei pentru a putea rezolva problemele sociale cu care ne-am confruntat în ultimele decenii. Deci avem prima de- uh, generație de politici care au de-a face cu, standarde, cu uh, standardele, cu munca socială și mai departe. trebuie să continuăm pe viitor munca cu OIM în acest sens. În al doilea lucru, trebuie să ne concentrăm pe viitor, în așa fel încât să putem să, putem să ne mișcăm înainte, să fim cu un pas înainte și acest lucru este Lucruri inteligent de făcut. Asta își propune Renew Europe. Ați putea să ne explicați puțin cam la ce, ve, la ce vă gândeați uh, vis-a-vis -vis de uh, migrație, uh, munca în migrație sau decarbonizare sau munca, locurile de muncă verzi sau munca în sectoare cum ar fi TIC sau um, sectorul îngrijirilor. Toate aceste domenii sunt domenii în care trebuie să fim un compas înainte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru verzi. Are cuvântul doamna Peter Hansen. Nu este aici. Doamna Langenzipen, nici dumneavoastră nu este aici. Trecem la ID, doamna Jame, care nu este aici. ECR, doamna Rafalska, are cuvântul. Mulțumesc,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 viitorul muncii este foarte important, schimbările... Președinta, îmi cer scuze că vă întrerup, a avut loc o mică problemă cu interpretarea, nu știu dacă acum... Uh, vă rog să reîncepeți și sper că va fi în regulă. Aveți cele două minute, puteți să reîncepem, vă rog. Da, mulțumesc. Am o întrebare pe care doresc să vă adresez. Am constatat uh, cu toții că sunt uh, mari oportunități în ceea ce privește noile tehnologii, dar care sunt riscurile asociate acestora în ceea ce privește psihologia, familia, sănătatea? Luați în considerare aceste riscuri? Deci nu doar oportunitățile, ci și riscurile. Aceasta ar fi întrebarea mea. Vă mulțumesc. Pentru GUE are cuvântul doamna Haibi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de completă. V-ați uh, concentrat foarte mult pe importanța dialogului social și ați spus uh, că dialogul social face parte din ADN-ul modelului social european. Există chiar și un capitol în raportul nostru, pe pagina 106, unde se vorbește despre revitalizarea uh, dialogului colectiv și acolo explicați că e nevoie să revitalizăm negocierea colectivă și că există, de fapt, un declin generalizat al acestui tip de dialog în Europa. Însă dumneavoastră nu explicați care este cauza acestui declin ciuda faptului că ați explicat deja faptul că este extrem de important pentru democrație. Și aș dori așadar să-mi spuneți care este opinia dumneavoastră, care sunt cauzele pentru că raportul acesta este un raport care face legătura între OIM și UE. Și din acest uh, punct de vedere considerați că există o legătură între politicile de austeritate care sunt legate de semestrul european și deci care mereu, mereu presupun noi și noi uh, măsuri de uh, precarizare și de slăbire a salariaților? Deci există o legătură între toate aceste aspecte și uh, slăbirea dialogului social? Chiar după aceea, în raportul dumneavoastră, mai există o parte în care dumneavoastră explicați faptul că economia platformelor, economia digitală, economia platformelor, deci contribuie la declinul dialogului social. Aș dori să știu un lucru, aș dori să-mi spuneți, deci când explicați că muncitorii pe aceste platforme nu sunt salariați în sensul tradițional, nu au acces la dialog social și la negocieri colective și spuneți pe bună dreptate că trebuie să încurajăm noi forme de organizare a salariaților și noi forme de auto-organizare a, muncito- a lucrătorilor. La ora actuală există o mobilizare foarte puternică în foarte multe locuri din Europa, mai ales în Franța, de exemplu, persoanele care livrează uh, Uh, mâncare cu bicicletă, Deliveroo și așa mai departe. Ce faceți cu platformele care se spală pe mâini de responsabilitatea lor socială și fiscală, în așa fel încât să putem încuraja totuși noi forme de uh, organizare a lucrătorilor în afara cadrului tradițional de sindicate. Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să dau cuvântul celorlalți dintre dumneavoastră care doresc să ia cuvântul. Dacă aveți comentarii, întrebări, vă rog să vă ridicați uh, mâna. Nimeni nu mai dorește să cuvântul. În acest caz, dau cuvântul invitaților. În primul rând, domnului profesor, pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate întrebările sunt interesante. Sper că am reușit să le prind pe toate aici, în notițe. Prima se referea la angajatori. Care este politica? Care sunt sugestiile pentru angajatori? Știm că angajatorii trebuie să fie mai implicați în aceste politici și, cu siguranță, Angajatorii sunt principalii actori când vine vorba de punerea în aplicare a noilor tehnologii. Ei ar trebui să contribuie mai mult. Este important ca angajatorii să înțeleagă faptul că rolul lor nu este doar acela de a produce. Firmele trebuie să fie văzute și ca locuri de pregătire pentru tineri, unde aceștia învață noi uh, competențe. În raport se vorbește foarte mult despre principiul dual, punerea în aplicare a principiului dual. La toate nivelurile sistemului de învățământ, nu doar liceu, ci și universitate și mai departe. Comisia Europeană vorbește foarte mult despre doctorate industriale. În Italia, de exemplu, punem în aplicare astfel de doctorate industriale. Și în acest context, principiul dual este un principiu director pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Ar fi un aspect, dar ca să fiu succint, aș mai dori să mă refer la faptul că firmele nu sunt doar locuri unde se produce ceva, nu sunt doar un loc unde se antrenează tinerii, dar ce ar trebui să fie și surse de inovare. Firmele trebuie să inoveze mai mult. Un alt aspect important pe care trebuie să îl subliniez, eh, e bine, întrebările sunt foarte detaliate, sunt foarte numeroase, voi încerca să sumarizez un pic. Un alt aspect important este că firmele trebuie să fie surse de noi idei de întreprinderi. Firmele au cunoștințe importante în domeniul antreprenoriatului și deci antreprenoriatul este un avantaj foarte important pentru crearea de noi locuri de muncă. Firmele așadar, cred eu, ar trebui să fie mai active în acest sens iar noi putem face foarte multe lucruri ca să le încurajăm, să le sprijinim, să inoveze mai mult, să dezvolte mai mult antreprenoriatul. În ceea ce privește politica pentru viitorul muncii, am menționat deja că sunt foarte multe politici. De dragul uh, uh, conciziei, am menționat doar câteva. Protecția calității muncii este un aspect extrem de important, pentru că dacă apărăm calitatea muncii, atunci practic uh, încurajăm firmele să inoveze și mai mult, să dezvolte muncă de calitate în loc să reducem costul muncii. Iar acest lucru este un lucru bun pentru inovare și pentru difuzarea inovării. În ceea ce privește munca viitorului, care sunt riscurile? Mai multă lume a spus care sunt riscurile în ceea ce privește munca pe platforme, munca în domeniul platformelor este de asemenea uh, inclusă în studiul nostru. Trebuie să fim mai implicați în acordurile colective. Trebuie să schimbăm statutul de la autoangajare la angajați, la, deci de la liber profesioniști la angajați și să ajungem la acorduri colective. Este adevărat că în ultimii ani s-a avansat către sindicalizarea lucrătorilor, și există și anumite aspecte ideologice de luat în considerare aici, dar tinerii înțeleg din ce în ce mai mult faptul că este important să uh, fie reprezentați în um, sindicate. Îmi cer scuze că v-am um, uh, uh, împins până la maxim și uh, aș dori să vă spun că ni s-a terminat serviciul de interpretare, putem continua dacă doriți, dar vom continua acum încolo doar în limba engleză, fără interpretare. Vă mulțumim!